So good morning, one <laughs> more colleague, so we can uh, start. Haideți să începem. Avem uh, o reuniune cu colegii care se ocupă de drepturile omurilor din, omului din parlamentele naționale și, de asemenea, colegii de la SAE sunt alături cu noi ca să discutăm despre Uniunea Africană. Haideți, în primul rând, însă să adoptăm ordinea de zi. Am câteva comunicări ale președintei. Am avut o reuniune cu raportorul special al ONU privind despăgubirile și garanțiile. A fost o discuție foarte interesantă cu domnul Pablo de Graif. Mandatul său este unul recent creat, iar el încearcă să se asigure că toate elementele uh, de ce țin de justiție în timpul tranziției sunt uh, luate în calcul și, de asemenea, se asigură că justiția este responsabilă, că victimele sunt despăgubite și oferă o supraveghere a sistemului de securitate. De asemenea, reclădește încrederea în instituțiile statului, promovează statul de drept și vechează la aplicarea legislației internaționale în domeniul drepturilor omului am uh, constatat că este foarte interesant că Uniunea Europeană este considerată ca un actor major pe plan internațional în acest domeniu, însă pe plan intern încă avem probleme de coerență. Poate că în următoarea eh, legislatură unii deputați vor eh, realiza un raport de inițiativă pentru a vedea cum se poate și prin ce instrumente lucrăm, putem lucra pentru a promova justiția și eh, despăgubirile în perioada de tranziție. Mulțumesc! După aceea, trebuie să vă spun că laureata premiului Saharov uh, a Parlamentului European din 2008 a fost pusă în arest la domiciliu după ce a dat un interviu la Sky News. Sper că aie urmărește acest subiect. De asemenea, trebuie să vă anunț că Aung San Suu Kyi, laureata premiului Saharov, va fi alături de noi în octombrie va primi în sfârșit premiul Saharov, va fi aici în 21 octombrie. Avem o reuniune comună AFET de Vedroa și marți 22 octombrie la ora 12 vom avea o sesiune parlamentară cu uh, această invitată specială în plenară. Apoi, în legătură cu Bahrainul, domnul Halil Al-Marsuk, secretarul general adjunct al celui mai mare grup de opoziție, a fost interogat de procurorul public uh, timp de șapte ore în 17 septembrie, iar apoi s-a decis că va mai rămâne 30 de zile în închisoare în timpul anchetei. A fost interogat în legătură cu evenimentele din 6 septembrie, când grupurile de opoziție organizaseră un meeting la care participaseră aproape 6.000 de oameni. Domnul Halil al-Masuk a uh, ținut un discurs la această demonstrație. Suntem în contact cu SEAE pentru a urmări și acest dosar. După cum ați văzut recent și în presă, una din membrele Pussy Riot din Rusia, Nadeja Tolokonikova, a început o grevă a foamei pentru a protesta împotriva condițiilor de trai din închisoare, similare sclaviei, după cum a declarat ea, este în închisoare pentru o pedeapsă de 2 ani. Încă ceva, data trecută când ne-am întâlnit, am vorbit despre munca forțată în Uzbekistan, în uh, cultivarea bumbacului și acum am înțeles că în 21 septembrie un jurnalist independent din Uzbekistan care scrie articole despre acest subiect a fost uh, reținut în uh, orașul său natal, iar uh, rapoartele ONG-urilor ne arată uh, că de atunci nu a avut dreptul să comunice cu nimeni de acolo de unde se află din închisoare. Am redactat o scrisoare raportorului special pentru Asia Centrală pentru a urmări situația. Acestea sunt comunicările președintei. În privința dezbaterii, avem un raport al vizitei noastre în Uniunea Africană și în Etiopia. Din păcate, data trecută niciun reprezentant SAE nu a fost prezent. Trebuie să discutăm acum despre acest subiect. Eu am prezentat un raport foarte cuprinzător, am uh, spus acolo ce am făcut și despre ce am discutat, însă colegul nostru, domnul Bisep, a avut câteva întrebări în legătură cu uh, greva foamei a jurnalistului Alimu și am dorit să știm uh, de la reprezentantul SEAEJ de la delegația UE la Addis Abeba care este situația acestei persoane și cum urmăriți situația. Sper că vă amintiți că noi am uh, avut permisiunea de a vizita închisoarea Caliti din Addis Abeba, am mers acolo și am cerut să ne întâlnim cu unii din blogării care se află acolo în arest. Iar directorul închisorii ne-a spus că nu are timp să ne arate nici închisoarea și nici nu ne poate permite să discutăm cu prizonierii. Una dintre sugestiile pe care le-am făcut ar fi ca atunci când va avea timp în următoarele zile sau luni să permită delegației UE să uh, viziteze închisoarea. Și am uh, avut această inițiativă la unison cu uh, directorul delegației, care a fost foarte uimit că nu am fost primiți la închisoare. Deci vă rugăm să ne vorbiți și despre acest subiect. Domnul Bisep dorea de asemenea să știe mai multe detalii despre, satul de uh, rura, despre proiectul de ruralizare în zonele foarte sărace, acolo unde persoanele sunt strămutate și există programe de reinstalare. Când am fost acolo, reprezentanții comunităților ne-au spus că nu li s-a pus întrebarea dacă doresc să participe la acest program și în ce condiții. Ar fi interesant să aflăm care este evoluția acestui program. Unele dintre ONG-urile internaționale prezente ne-au raportat că uh, drepturile omului în aceste comunități pastorale au fost probabil încălcate. Deci v-aș ruga să ne vorbiți și despre aceste rapoarte internaționale, pentru că atunci când am fost la fața locului am discutat cu reprezentanții guvernului și cu Comisia Drepturilor Omului și ni s-a spus că aceste rapoarte internaționale au mari lacune iar atunci se anunțase că urma să apară un nou raport foarte curând. Poate ne spuneți mai multe. Cam acestea sunt întrebările noastre. Se află alături de noi doamna Guillen, care este desk officer pentru Etiopia. Bună ziua! Vă rog să mă scuzați, săptămâna trecută am avut o urgență și nu am putut fi prezentă. Vă rog să mă scuzați. Partea bună este că între timp am obținut răspunsuri de la delegația de pe teren la, la întrebările dumneavoastră, deci vă mulțumesc că ni le-ați transmis. După cum știți, am avut o reuniune în ianuarie o reuniune pregătitoare pentru vizita comisiei dumneavoastră. După cum știți, urmărim îndeaproape situația societății civile pentru drepturile omului în Etiopia. În ceea ce privește situația uh, jurnalistului menționat, delegația de acolo monitorizează situația îndeaproape. Până acum însă nu am reușit să obținem informații decât prin, fami prin familia acestei jurnaliste. Ni s-a comunicat că nu mai face greva foamei și vom cere guvernului etiopian să permită accesul oricărui vizitator. În ceea ce privește vizita uh, închisorii din iulie, care a fost anulată, guvernul a confirmat delegației că orice fel de vizită este posibilă, pentru evaluarea condițiilor de detenție. Delegația s-a întâlnit cu șeful administrației penitenciare săptămâna aceasta, nu mai știu exact în ce zi, și după această reuniune intenționează să viziteze închisoarea. Vizita eurodeputaților a fost anulată deoarece guvernul înțelesese că obiectivul acestei vizite se modificase, trecuse de la uh, controlarea condițiilor de detenție la vizitarea unor anumiți deținuți, blogării respectivi. După cum știți, poziția guvernului etiopian este că nu are prizonieri politici, deci nu dorește să uh, singularizeze niciun fel de prizonieri. De aceea au refuzat vizita delegației Parlamentului European. Și sigur că e mare păcat. În acest context, guvernul a asigurat delegația că orice centru de detenție poate fi vizitat oricând. Dacă obiectivul este de a se verifica condițiile de detenție și de a ajuta guvernul să le amelioreze. Am fost informați că de la începutul lui 2013 ICRC a avut acces regulat la toate facilitățile de detenție la nivel regional și uh, național în Etiopia. Cooperarea în această privință s-a ameliorat foarte mult de la începutul anului. La modul mai general, Uniunea Europeană este foarte preocupată de uh, implementarea slabă a proclamării uh, comunicării antiterorism. Uh, Iar uh, acest subiect este menționat constant în reuniunile noastre privind articolul 8 și am discutat subiectul și în decembrie anul trecut. În ceea ce privește acest program de ruralizare, vă putem informa că Uniunea Europeană și statele membre nu finanțează acest program comunitar din Etiopia, Însă, din 2010, donatorii UE, ce fac parte din uh, grupul donatorilor internațional pentru Etiopia, au început un dialog cu guvernul privind reinstalarea, inclusiv pe subiecte de implementare a celor mai bune practici internaționale și crearea unor mecanisme de despăgubire și uh, de uh, acceptarea condițiilor s-au vizitat regiunile Etiopiei pentru a se analiza acest program specific și alte chestiuni legate de reinstalare. Și mai sunt planificate încă două reuniuni. Până acum nu am reușit să dovedim niciun fel de acuzații de abuz și de încălcare sistematică a drepturilor omului. Am identificat însă martori în legătură cu implementarea reinstalării. Am consultat comunitățile pe aceste subiecte, însă accesul nostru la informație este destul de limitat. Vom continua să monitorizăm situația și să uh, menționăm toate aceste preocupări uh, pe lângă reprezentanții cei mai înalți ai guvernului etiopsiv în reuniunile articolului 8. Vom discuta și cu Ministrul de Finanțe și pentru Dezvoltare Economică despre aceste chestiuni de reinstalare și ruralizare. Uniunea Europeană are angajamentul de a continua dialogul cu guvernul, cu societatea civilă și cu apărătorii drepturilor omului, iar promovarea drepturilor omului va fi și pe viitor o parte foarte importantă a asistenței pentru dezvoltare uh, pentru Etiopia, inclusiv prin al 11-lea Fond pentru Dezvoltare. Mulțumesc, mai sunt întrebări? Dacă nu, aș dori să vă informez despre ce am discutat cu Uniunea Africană. Am discutat despre acest subiect și am discutat mai ales cu comisarul pentru dezvoltare economică din cadrul Uniunii Africane. Ne-au spus că au creat un grup de nivel înalt prezidat de uh, președintele, fostul președinte Mbeki pentru a studia uh, fluxurile ilegale de fonduri ce provin din Africa au realizat recomandări de politică și ne-au cerut și un sprijin din partea Parlamentului și ne-au rugat să informăm Parlamentul de acest lucru. Când uh, își vor prezenta în octombrie primul briefing la OCDE, în 7 octombrie, noi vom fi fie la Strasburg, fie va fi o săptămână verde și nu va fi nimeni aici. Însă vă vom discuta cu AFET și cu DEVE, care sunt comisiile responsabile, și vom încerca să organizăm o audiere comună pentru a-l invita pe domnul Mbeki aici. Poate că ar fi bine ca și cineva de la SEAE care se ocupă de acest subiect să uh, participe. Mă uit la dumneavoastră și sper să transmiteți acest mesaj. Avem un raport scris cu privire la această misiune, foarte cuprinzător. Am primit comentarii și le-am incorporat în raport, deci cred că îl putem uh, distribui. Deci aveți și raportul scris. Foarte bine. Până la ora 10 mai avem foarte mult timp. Haideți să facem o pauză și vom reîncepe la 10 cu reuniunea noastră. Nu știu din ce motiv nu a putut veni nimeni săptămâna trecută. Ar fi bine ca întotdeauna să discutăm aceste subiecte împreună când avem o dezbatere. Și pentru că data trecută și ambasada Etiopiei a fost reprezentată, dar oricum vă mulțumesc. Facem o pauză și revenim la ora 10 cu sesiunea privind strategia UE a drepturilor omului. Mulțumesc!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

Colleagues. Dragi colegi, aș dori să urez tuturor bun venit. Vedem că parlamentele naționale sunt foarte aproape de Parlamentul European. Vedem că uh, avem chiar uh, doi uh, reprezentanți care seamănă foarte bine, amândoi se numesc Kazak, fi, poate că sunteți gemeni. Deci, iată, o dovadă foarte bună pentru faptul că mm, colaborarea dintre Parlamentul European și cele naționale va fi una foarte apropiată. Deja com, uh, reuniunile noastre comune au devenit uh, la ordinea zilei și cred că sunt niște reuniuni extrem de utile. Poate că de aceea, la ultima reuniune din Vilnius, am abordat subiecte destul de dificile și am reușit să le parcurgem destul de bine, ceea ce e, nu e așa, extrem de promițător. Noi știm că uh, ține de executiv politica de externe și știm că prin tratatul de la Lisabona Parlamentul European a primit competențe legislative și bugetare semnificative și joacă un rol foarte important în controlul democratic. Este un rol pe care l-am luat foarte în serios și arătăm asta zi de zi Uh, vedeți că am raportul în ceea ce privește viitorul asistenței acordate, politica de vecinătate, semnarea unor acorduri cu partenerii din Est și păstrarea de relații bune cu toți cei care doresc să se alăture familiei noastre. În ceea ce privește democrația și drepturile omului, ne urmărim îndeaproape toate procesele și e un lucru important de punctat aici, pentru că trebuie să vedem cum putem să găsim relația cea mai bună în funcție de interesul nostru și în același timp să ne uitând de ceilalți. Este o, import, o întrebare foarte importantă în politica externă, mai ales în dezbaterea pe drepturile omului. Să găsim acel echilibru fin, pentru că adesea interesele care intră în joc sunt foarte mari și uneori se creează impresia că vorbim doar despre democrație și ne uităm interesele în țările mici. Și la fel se întâmplă și, când, și în, în sens invers se întâmplă și când discutăm despre țările mari. E ceea ce în german am numit real politic, politica reală. Cam despre asta vom discuta și astăzi. Vom purta o dezbatere comună uh, cu cei de la uh, comisia, subcomisia pentru drepturile omului, prezidată de doamna Lochbiller, care se află alături de mine. Deci discutăm despre drepturile omului și democrație. Anul 2012, din această perspectivă, a fost un an foarte important – s-a adoptat pachetul pentru drepturile omului și pentru prima dată avem un cadru european strategic și un plan de acțiune pentru drepturile omului și pentru democrație. Prietenul și colegul nostru, Stavros Lambrinidis, este primul uh, reprezentant special pentru drepturile omului. Iată că astfel noi dăm dovadă de ambiție și determinare și că și arătăm că vrem să fim lideri în ceea ce privește uh, apărarea drepturilor omului în lume. Uniunea Europeană are foarte multe de spus aici și uh, poate să fie un exemplu. Ne gândim la vecinii noștri din sud și din est și ne dăm seama că partenerii noștri strategici sunt foarte importanți și că în toate relațiile noastre, relații de dezvoltare și comerciale, trebuie să ținem cont de respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice. De cele mai multe ori, aceste lucruri uh, sunt uh, cele mai importante provocări și o măsură a succesului nostru. Tocmai de aceea, Uniunea Europeană și Parlamentul dorește ca aceste lucruri să capete o importanță strategică. Cadrul strategic declară că, în afara frontierelor sale, trebuie să existe o promovare constantă a respectării drepturilor omului și a principiilor democratice, acest lucru reprezentând o răspundere comună în Uniunea Europeană și în statele membre. Cadrul strategic face ca uh, drepturile omului să fie plasate în centrul tuturor relațiilor cu toate terțele state, inclusiv cu partenerii strategici. Toate instituțiile trebuie să își respecte rolul conferit prin tratatul de la Lisabona la diferite niveluri. Fiecare trebuie să uh, contribuie la respectarea drepturilor omului. Astăzi vom discuta despre implementarea acestui cadru strategic european și despre planul de acțiune și apoi vom discuta despre coerența și consistența acțiunilor externe europene în acest sector. Vă doresc mult succes astăzi la această reuniune și acestea fiind spuse, țin să dau cuvântul colegei mele, Barbara Lochbiller. Mulțumesc și eu și din partea mea vreau să urez bun venit participanților. Deja este un succes. Iată, sunt aici membri de la 19 parlamente diferite, așa că sperăm să avem un schimb de opinie extrem de fructuos. Știu că în unele parlamente se pregătesc alegeri de exemplu e cazul Austriei, știm că în alte țări tocmai ce au avut loc alegeri, deci Germania, și de aceea nu avem uh, deputați din aceste parlamente aici, dar sunt reprezentanți uh, totuși în sală și sperăm să transmită mesajul potrivit acasă. Delegația din Latvia a aterizat pe undeva pe la Liej din cauza ceții, dar sperăm să ajungă totuși ceva mai târziu reprezentanții uh, Letoniei. După cum a spus și președintele Brock, avem un plan de acțiune pentru drepturile omului și un cadru european strategic. Acest lucru ne ajută foarte mult pe noi cei de la Parlamentul European, fiindcă putem să monitorizăm exact ceea ce face Uniunea Europeană. Adesea ne gândim ce fel de schimb de opinie ar trebui să avem cu parlamentele naționale? În fiecare an trebuie să avem uh, uh, un punct pe care să ne axăm. De data aceasta ne-am gândit la aceste strategii, pentru că toate entitățile europene trebuie să lucreze la oaltă pentru implementare. Acest lucru înseamnă că statele membre trebuie să țină cont de faptul că există această strategie, dar că ea poate fi implementată cu adevărat doar dacă statele membre se regăsesc în strategie. Și nu-i așa? Cine poate să ne spună mai bine care este situația la fața locului? Dumneavoastră puteți să amintiți guvernelor dumneavoastră că trebuie să uh, se respecte acest uh, cadru strategic. Domnul Stavros Lambrinidis este reprezentantul special pe drepturile omului. Uh, și este foarte important că avem această funcție, pentru că mereu, în vremuri de criză economică, în plan extern, devine relevantă poziția noastră. Noi mereu și mereu trebuie să subliniem că drepturile omului sunt importante pretutindeni, iar în toate forurile internaționale trebuie să discutăm despre acest subiect. Răspunderile sunt foarte clar delimitate. Prin urmare, pentru noi, cei de la Parlamentul European, e important să ne dăm seama în ce măsură s-a evoluat la SAE, în ce măsură se respectă calendarul sau, uh, dacă sunt întârzieri, cât de mari sunt acestea. E un instrument foarte bun pentru noi pentru a monitoriza toate acțiunile care există. De exemplu, în planul de acțiune există 36 de acțiuni, subdivizate în 97 de categorii. Din, uh, dintre acestea, mm, pentru 51 de acțiuni, statele membre au uh, o răspundere directă la nivelul implementării. Astfel, dumneavoastră vă puteți da seama ce angajamente și-au asumat statele membre, ce au promis guvernele să facă și poate că acasă puteți să întrebați cum s-a progresat. Noi la Parlamentul European elaborăm în fiecare an un raport pentru drepturile omului. În momentul în care structurăm raportul, avem în vedere și strategia europeană și planul de acțiune. Astfel, facem uh, recomandări de implementare sau recomandări de schimbare. Colegul nostru, domnul Cucan, este raportor și el vă va prezenta un plan pentru drepturile omului. Se va întâmpla în decembrie. Tot ceea ce vom discuta astăzi, toate recomandările pe care le veți face, vor juca un rol important în redactarea acestui raport și sunt convinsă că vă veți regăsi la final ideile în uh, textul final. Cum uh, organizăm reuniunea de astăzi? Există două sesiuni. În timpul primei sesiuni ne vom axa pe cadrul strategic uh, european și pe planul de acțiune și va interveni uh, domnul Stavros Lambrinidis, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Drepturile Omului. După amiaza, urmează cealaltă sesiune, când ne vom axa pe coerența internă și externă a politicii pentru drepturile omului în Uniunea Europeană. Va fi alături de noi domnul Engelbert Teuermann, care este președintele grupului de lucru de la Consiliu pentru Drepturile Omului. Alături de noi vor fi și alți experți și colegi de la Serviciul European de Acțiune Externă, de la Comisie, reprezentanții ai societății civile, ai instituțiilor, reprezentanți de la instituțiile naționale pentru drepturile omului, de la Consiliul Europei va fi cineva. Deci avem uh, foarte mulți actori prezenți și putem să ascultăm variate opinii pentru a vedea care este cea mai bună strategie de implementare a planului de acțiune. Și, desigur, sper că veți uh, fi și dumneavoastră activi în timpul dezbaterilor. Și acum dau cuvântul domnului Lambrinidis pentru un briefing despre activitatea domniei sale și despre această strategie. Thank you, Elmar. Mulțumesc, Barbara, mulțumesc, Elmar, și vă felicit pentru organizarea acestei întâlniri deosebit de importantă, pentru că, așa cum ați spus amândoi, dacă dorim ca programul de, pentru drepturile omului uh, să fie efectiv, trebuie ca, pe de o parte, la nivel intern, trebuie să mobilizăm toate instituțiile și aceasta e în sine o provocare, dar, de asemenea, trebuie să dezvoltăm parteneriatele între UE și statele membre. Parlamentele din statele membre și, în special, înainte de tratatul de la Lisabona, au fost adesea ignorate atunci când se luau decizii ce vizează drepturile omului sau uh, securitatea. Însă acum, rolul parlamentelor naționale este mult mai vast. Și, prin urmare, e o plăcere și o onoare să mă adresez dumneavoastră astăzi. Cu un an în urmă, cele 27 de state membre, atunci 28 astăzi, au adoptat un cadru strategic pentru drepturile omului. Este un document foarte ambițios și bănuiesc că l-ați citit. Dacă nu ați făcut-o, vă încurajez să o faceți. Este un exemplu despre felul în care 27 de state membre pot călca taburile și pot să ajungă la un numitor comun atunci când trebuie să constituie o politică comună. Statele membre au adoptat și un plan de acțiune cu 97 de acțiuni specifice care includ contribuția uh, Parlamentelor Naționale și statele membre pentru ca acest cadru strategic să fie eficace. E adevărat, adesea avem cât un document foarte ambițios, dar acest document nu înseamnă nimic dacă nu ne angajăm adesea la nivelul cel mai de jos, la nivelul tehnic, pentru a și implementa acele obiective. Iar uh, numirea unui reprezentant uh, special uh, pentru drepturile omului a fost un pas important și sunt onorat să fiu eu acela. Ce aș dori să fac înainte de a vă oferi niște observații generale despre importanța drepturilor omului, mi-aș dori să subliniez trei provocări esențiale cu care Uniunea Europeană se confruntă acum, dar și statele membre în sine, în promovarea drepturilor omului în întreaga lume. Fără cea mai mică îndoială, e important să promovăm drepturile omului. Și dacă e să ne gândim la conflictele din lume, vedem că OSCE anual uh, se uh, ocupă de implementarea uh, unor măsuri vizând drepturile omului. Securitatea și drepturile omului sunt regrupate într-o singură organizație. De ce? Pentru că dacă ne uităm la conflictele din lume, vom vedea că o încălcare a, dreptul, a drepturilor omului este întotdeauna rădăcina conflictului. Iar rezolvarea încălcării drepturilor omului este un prim pas pentru soluționarea unui conflict. Nu e vorba doar de termeni idealiști, de concepte ale occidentalilor, ci drepturile omului sunt o necesitate pentru oameni, dar și pentru siguranță și stabilitate în întreaga lume. Iată cele trei provocări despre care doream să vă vorbesc. Prima. Și ne ocupăm în dezbaterea de astăzi E vorba de coerență. Dar, dincolo de coerența în politicile interne, externe de aplicarea drepturilor omului, mai apar și alte două provocări. Coerența externă și coerența internă. Permiteți-mi să mă explic. Coerența internă-externă. E bine, asta înseamnă că atunci când uh, mergem în lume, când eu mă deplasez în lume și discut în diverse foruri uh, internaționale sau cu diverse state terțe și solicit ca dreptul omului să fie respectată, mă aștept, ne așteptăm ca respectivele state să um, ne întrebe ce uh, facem noi în Uniunea Europeană cu comunitatea romă, cu valurile de xenofobie, cu drepturile economice și sociale cum protejați astfel de drepturi în vremuri de criză economică și așa mai departe. Acestea sunt întrebări cât se poate de pertinente. Când am fost membru al acestui Parlament, cu câțiva ani în urmă, am avut o comisie specială care trebuia să analizeze dacă și în ce măsură statele membre sunt implicate în, uh, în uh, problema zborilor CIA. Și a reieșit clar că nimeni nu e perfect, nici măcar Uniunea Europeană. Iar dacă e să avem credibilitate atunci când vorbim pe plan extern, trebuie să ne asigurăm că avem credibilitate pe plan intern. Dacă spun că nimeni nu e perfect, nu vreau să fiu um, greșit înțeles. Acesta nu e un motiv pentru ca toți să fim la fel de imperfecți. În mod evident, nu e cazul și sunt mândru de felul în care Uniunea Europeană încearcă să abordeze uh, drepturile fundamentale și provocările pe care le aduc acestea. Avem parlamente libere unde oamenii se pot exprima. Nu ascundem nimic sub covor. Avem o media liberă unde jurnaliștii pot investiga și nimeni nu intimidează, nu-i aruncă în închisoare sau nu-i bate. Avem o societate civilă foarte activă care uh, nu îi lasă în pace pe funcționarii europeni. Și sper că nici pe cei uh, de la, din autoritățile naționale. Avem diverse mecanisme care poate că nu sunt perfecte, dar nu permit ca imperfecțiunile să sporească, așa cum poate este cazul în alte țări. În dezbaterea vizând coerența internă și externă, statele membre au un rol cheie. Am vorbit uh, deja despre problema comunității rome sau xenofobie, orice teme vă puteți imagina. Uh, și adesea nu sunt teme pan-europene, ci în anumite state membre aceste probleme sunt mai acute decât în altele. Ca atare este foarte important și de aceea fac un apel la dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră de Uh, reprezentanții ai parlamentelor naționale să fiți foarte vigilenți. Nu doar pentru că sunt uh, elemente importante pentru țările dumneavoastră în contextul familiei europene, ci și pentru că de fiecare dată, fiecare stat membru este un ambasador uh, al valorilor drepturilor omului în Europa vis-a-vis -vis de state terțe în momentul în care apare o verigă slabă în lanț, ă, acest lucru se reflectă asupra tuturor. Cea de-a doua provocare. Coerența externă. Ce vreau să spun prin aceasta? Noi, ca Uniune Europeană, tratăm orice încălcare a drepturilor omului oriunde anume pe picior de egalitate? Uh, o încălcare a țării A este condamnată imediat, la fel cum o altă încălcare uh, din țara uh, B este condamnată imediat, sau, mai degrabă, uneori avem uh, niște țări uh, preferate. Și dacă există o astfel de prezumție, nu cumva ne subminăm propria credibilitate la nivel extern. Eu aș spune că nu reacționăm întotdeauna în mod identic, oricare ar fi și oriunde s-ar întâmpla o încălcare a drepturilor omului. Acest lucru nu e întotdeauna rezultatul unei planificări machiavelice, dar e un fapt și trebuie să putem explica de ce se întâmplă așa. Uneori, poate că e vorba de o țară mai prietenoasă, fie cu noi, fie cu unul din statele noastre membre. Și atunci, poate că înțelegem mai bine uh, uh, motivele pentru care a apărut o încălcare a drepturilor omului și știm că nu este endemică și poate că printr-o uh, diplomație mai ponderată abordăm astfel de probleme și simțim că avem prea puțină ă, pârghii într-un astfel de caz la nivel UE. Poate că avem relații privilegiate, economice, mm, poate e o țară care nu prea ține la imaginea ei internațională. Pe de altă parte, ă, putem avea țări din vecinătate. Și acolo avem pârghii pentru a aplica anumite tipuri de presiuni. Tot ce vreau să spun e că trebuie să fim foarte atenți cu lipsa de coerență la nivel extern. Și aș spune că nu e uh, o problemă gravă, dar uh, sau premeditată, dar uh, la care trebuie să fim atenți. Acum trec la cea de-a treia provocare, coerența internă. Acest lucru e diferit, pentru că ridică următoarea întrebare toată lumea din Uniunea Europeană, Parlamentul European, Comisia Europeană, Serviciul de Acțiune Externă, indiferent de uh, servicii, avem cu toții un mesaj unic atunci când ne adresăm uh, unei anumite țări terțe. Mesajul nostru este comunicat în mod coerent sau mă deplasez într-o țară și uh, arăt cu degetul călcări serioase ale drepturilor omului, dar apoi un alt funcționar european, să spunem, de la Comisia de Comerț Internațional, pe o altă temă, merge în aceeași țară și spune da, poate ați avut o uh, discuție neplăcută cu colegul meu care se ocupă de drepturile omului, dar acum discutăm despre uh, finanțe și schimbăm placa. Uh, de aceea spun că e vorba de o provocare, lucrurile nu sunt premeditate și partea mandatului meu e tocmai ca în plus de a uh, face ca cadrul strategic să aibă succes, uh, indiferent de politica abordată, de mediu, antitero și așa mai departe, pentru a implementa aceste lucruri avem nevoie de o gândire similară, pentru că e adevărat, nu toată lumea s-a ocupat mereu de drepturile omului. Iată de ce procesul e foarte important. Suntem coerenți la nivel intern când e vorba de a coopera cu alte organizații multilaterale, bunoară Consiliul Europei. Și sunt încântat să îi văd pe reprezentanții Consiliului Europei astăzi aici, cu ONU, diverse entități regionale. Altfel spus, cooperăm cu toate aceste organizații Uh, fără a pretinde că UE uh, are soluții magice, că e mai bună decât orice altă instituție. Trebuie să putem progresa. Dar asta nu înseamnă întotdeauna că trebuie să cântăm la unison. Uneori, poate că unii um, ridică vocea mai mult decât alții, alții au calități diplomatice mai subtile Alții pot interveni în organizații internaționale unde au mai multă credibilitate decât pot avea eu. Eu poate pot interveni altundeva. Dar cu toții trebuie să cântăm după aceeași partitură, pentru că obiectivele noastre în materie de drepturile omului trebuie să fie aceleași. Altminteri, suntem incoerenți. O altă provocare, foarte importantă pentru că înțelegem dacă putem sau nu să implementăm în mod eficace drepturile omului. Însă ca acest lucru să se întâmple, oamenii, cetățenii trebuie să aibă senzația că pot uh, să controleze ei înșiși. Ce înseamnă acest lucru? Societatea civilă. Societatea civilă în întreaga lume astăzi pare să fie atacată. Oamenii sunt arestați, hărțuiți, uciși. Societatea civilă este atacată și în moduri subtile, uh, limitând posibilitățile de finanțare. blocând posibilitatea diverselor asociații de a-și derula activitatea și așa mai departe spațiul societății civile trebuie să fie apărat de Uniunea Europeană și de statele membre. Și abordarea trebuie să fie una holistică. E nevoie de susținere politică, așa încât ori de câte ori mergem într-o țară, trebuie să ne putem întâlni și cu reprezentanțe societății civile de pe teren. Și acest lucru nu trebuie să fie un pericol pentru ei, trebuie să ne întâlnim cu ei în mod public, să fie cunoscut faptul că noi discutăm și cooperăm cu societatea civilă din state terțe. Și când spun noi, mă refer uh, atât la UE cât și la statele membre. Trebuie să monitorizăm procesele în care sunt uh, implicați uh, disidenții și apărători ai uh, drepturilor omului. Împreună putem fi prezenți putem urmări aceste lucruri. Trebuie de asemenea să oferim finanțare. Și uh, ceea ce se numește capacity building, trebuie să fim alături de societatea civilă. Dragi prieteni, ONG-urile din întreaga lume, inclusiv cele din țările noastre, uh, pot fi amabile dacă doresc, dar ele nu trebuie să fie amabile. Rolul societății civile nu e de a fi uh, amabilă, ci uh, rolul ei de a monitoriza politicile uh, în materie de drepturile omului, să monitorizeze încălcările și să informeze cetățenii, oamenii de pe teren care le sunt drepturile și să îi protejeze. De asemenea, rolul de a promova legislația în ce privește apărarea drepturilor omului. Ori, acest lucru nu înseamnă că vreun guvern are obligația de a adopta absolut orice propunere ce vine din partea societății civile, dar înseamnă că fiecare guvern are obligația absolută de a se asigura că ONG-urile pot lucra în mod liber și că se poate angaja în exprimarea liberă a opiniilor sale. Iată de ce statele membre au un rol foarte important pe teren. Dacă miniștrii și ambasadorii dumneavoastră vizitează o țară și nu se întâlnesc cu societatea civilă, dacă o ignoră, atunci, în mod evident, avem o problemă. O ultimă provocare. Această provocare de ordin diferit. Dacă doriți, domnule Brom, mă pot opri? Nu, am mai căpătat 5 minute timp de vorbire. În fine, nu e o problemă internă, nu este o, o provocare uh, particulară fiecărui stat membru, ci este o provocare globală. E vorba despre atacul la universalitatea drepturilor omului uh, lucru pe care îl constatăm în multe cazuri în lume și, iată, devine tot mai sofisticat. Argumentul de bază e următorul. Drepturile omului, așa cum au fost impuse câteva zeci de ani în urmă, sunt un concept occidental. Ca atare, pentru ca aceste drepturi să fie acceptate în societatea mea sau a ta, trebuie să fie acceptate din punct de vedere cultural și acest lucru durează, ia mult timp, pentru că există valori tradiționale ce trebuie de asemenea respectate. Există valori religioase, uh, valori ale familiei specifice care pot diferi de valorile uh, universale. Iar dacă acest argument ar avea prevalență și la ONU uh, ne luptăm adesea cu acest argument, dacă e vorba de violența împotriva femeilor și nu mai departe decât luna martie au existat mai multe uh, țări care au încercat la ONU să blocheze condamnarea violenței împotriva uh, femeilor. Am luptat cu aceștia și am câștigat. E, deci, o luptă constantă. Iată de ce, vă spun. și cred că fiecare stat membru, fiecare parlamentar, oriunde în lume trebuie să facă, în această luptă Trebuie să ne unim forțele. Și cred cu tărie că drepturile omului nu au însemnat niciodată o bătălie între religii, nicio bătălie între religii, între culturi sau între țări. Drepturile omului au constituit întotdeauna limbajul universal al celor lipsiți de putere, indiferent de țară, religie, etnie și asta împotriva relativismului celor aflați la putere. Nu veți auzi niciodată o victimă a drepturile omului spunând nu interveniți în numele meu pentru că drepturile omului nu sunt universale. Întotdeauna autoritățile sau guvernul va uh, spune nu aveți dreptul să interveniți pentru că avem valori specifice. O femeie bătută de soțul său undeva într-o țară din lume, poate fi chiar și nu e. Nu vă spune niciodată, nu veniți să mă apărați pentru că drepturile omului nu sunt universale. Ea este lipsită de putere. Însă veți auzi întotdeauna pe soțul ei spunând, famili- valorile familiei mele îmi permit să bat soția. Drepturile omului sunt limbajul universal al celor lipsiți de putere împotriva celor aflați la putere. Nu sunt în niciun caz niște valori occidentale impuse cu forța. Mișcări mari din lume um, au fost împotriva uh, Occidentului tocmai pentru a evita implementarea universală a drepturilor omului. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, vă mulțumesc mult pentru atenție și aștept cu mare interes dezbaterea noastră. Vă mulțumesc! Thank you, Stavros Lambrinidis, for your excellent Mulțumesc, Stavros Lambrinidis, pentru această prezentare foarte bună. Acum dăm cuvântul membrilor din parlamentele naționale și din Parlamentul European Vă rog, dacă doriți să luați cuvântul, să ridicați cartonașul. And maybe you need a little bit more time to make up your mind, but I encourage you. <laughs> Poate mai aveți nevoie de puțin timp ca să vă hotărâți. În orice caz, eu vă încurajez să uh, luați cuvântul până când vom face lista lista de vorbitori, dau cuvântul domnului ambasador de la uh, Consiliul Europei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că domnul președinte al Comisiei AFED, domnul Elmar Brock, mhm. a realizat o perspectivă foarte interesantă în introducere atunci când a subliniat legăturile dintre real politic și drepturile omului. Cred că istoria ne-a arătat că nu există niciun fel de uh, garanție în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Și uneori oamenii creează sau încearcă să creeze contradicții între cele două lucruri. Însă eu cred că ori de câte ori apar probleme în legătură cu drepturile omului, există și o oarecare insecuritate în legătură cu situația internațională și constatăm acest lucru chiar astăzi. De aceea cred că este foarte pertinent că reprezentanții cetățenilor din Parlament sunt implicați în aceste chestiuni. Și mă bucură foarte mult inițiativa dumneavoastră de a fi convocat această reuniune. Dat fiind că aceste chestiuni sunt astăzi discutate la Parlamentul European, aș dori să mă refer la o rezoluție adoptată de adunarea parlamentară a Consiliului Europei în toamna trecută după adoptarea strategiei pentru drepturile omului uh, din Uniunea Europeană. În această rezoluție, adunarea parlamentară a Consiliului Europei și-a exprimat susținerea deplină pentru inițiativa Uniunii Europene și a menționat mai ales contribuțiile cheie ale parlamentelor naționale. De aceea, Doamnă președinte, doresc să urez și un călduros bun venit par uh, parlamentarilor naționali relațiile dintre Consiliul Europei și Uniunea Europeană în domeniul drepturilor omului, după cum au fost subliniate și de domnul Stavros Lambrinidis, reprezentantul special pentru drepturile omului, sunt foarte strânse. De la memorandumul de înțelegere din 2007 am constatat o evoluție foarte pozitivă ceea ce este într-adevăr și obiectivul explicit al secretarului general Iaglund și uh, al liderilor instituțiilor Uniunii Europene. Suntem într-un contact foarte strâns la cel mai înalt nivel. Domnul Iaglund și domnul Barroso se întâlnesc săptămâna aceasta la New York și săptămâna viitoare din nou la Bruxelles. Și acesta este doar un exemplu. Noile, noile dumneavoastră inițiative reflectă, credem noi, o nouă epocă și un nou nivel de cooperare între cele două instituții în urmărirea obiectivelor noastre comune, ceea ce s-a materializat în multe exemple concrete și, dacă îmi permiteți, doamnă președinte, aș menționa trei astfel de exemple. În primul rând, Uniunea Europeană a demonstrat un interes și un sprijin crescând pentru um, aplicarea convențiilor Consiliului Europei, atât la nivel de state membre, cât și uh, la nivelul altor state vizate în politica externă a Uniunii Europene. Astfel, Uniunea Europeană își confirmă voința de a promova această strategie și implementarea acesteia prin instrumente existente cu caracter obligatoriu pe plan juridic. Este vorba de Convenția de la Budapesta privind criminalitatea cibernetică, Convenția privind combaterea violenței împotriva femeilor și a uh, violenței domestice, așa numită Convenția de la Istanbul, și Convenția privind protecția copiilor împotriva exploatării și a abuzului sexual, Convenția de la Lanzarote, și de asemenea Convenția împotriva traficului de persoane, au, Uniunea Europeană a promovat pe larg aceste instrumente. Știu că și domnul Lambrinidis este foarte implicat în aceste acțiuni, iar Uniunea Europeană contribuie astfel la un cadru juridic comun și la instrumente de pionierat. Un al doilea exemplu ar fi procesul actual al aderării UE la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acest proces este susținut de Parlamentul European și de Parlamentele Naționale și este, de asemenea, un semn vizibil al angajamentului UE față de drepturile omului dincolo de frontierele sale. Atunci când Uniunea Europeană va adera la Convenție, după ce uh, se va încheia procesul de aderare, Uniunea Europeană va trebui să respecte prevederile acestei convenții privind drepturile omului Altfel, va face obiectul uh, controlului democratic al uh, Curții Drepturilor Omului de la Strasburg. Un alt exemplu. Toate statele candidate la UE își iau angajamente care reprezintă uh, pași importanți în rapoartele de progres ale acestor state în negocierile cu Comisia. De asemenea, există o cooperare frecventă între UE și organisme specializate, cum este Comisia de la Vene Veneția, uh, Greco, comisia care se ocupă de corupție, și comisia care uh, analizează deficiențele din sistemele judiciare și așa mai departe. Uniunea Europeană este foarte implicată în lucrările organismelor Consiliului Europei, iar schimburile sunt și de nivel informal și de nivel formal. În practică, constatăm multe exemple de uh, cooperare foarte rodnică în aceste state. Toate acestea se datorează muncii uh, domnului Stavros Lambrinidis, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Drepturile Omului, pe care îl susțin pe deplin în calitatea sa de voce a Uniunii Europene pentru afirmarea valorilor acesteia în lume. Îi mulțumim pentru angajament și pentru fermitatea cu care colaborează cu instituțiile noastre. De asemenea, considerăm că un astfel de nivel consolidat de cooperare cu organismele specializate ale Consiliului Europei ar putea fi util pentru a susține noua inițiativă recentă adoptată de UE pentru a promova uh, respectarea valorilor și drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Consiliul European, Europei a urmărit îndeaproape efectele scrisorii trimise președintelui Barroso și răspunsul președintelui care a fost menționat și în discursul său ținut la Parlament privind starea Uniunii. Doresc să informez stimata audiență că secretarul general Iaglund a primit la Strasburg săptămâna trecută pe membrul uh, Parlamentului European lui Michel, care este raportor la Comisia de Resort pe această inițiativă UE. Domnul secretar general Iaglund a salutat toate eforturile de a se consolida capacitatea UE de a contribui la protecția drepturilor omului în lume. De asemenea, a subliniat că este important să se evite uh, riscul de duplicări iar fi nevoie de un sistem de indicatori care să monitorizeze și să dezvolte indicațiile care există, după cum știți, la Consiliul Europei. Secretarul general a subliniat că orice fel de inițiativă a UE trebuie să țină cont de organismele existente de monitorizare din cadrul Consiliului Europei, ale cărui membre statele europene sunt de mult. Aceste instrumente sunt la fel de obligatorii pentru toate statele membre și reprezintă baza unei monitorizări obiective, a unei evaluări a oferirii, oferirii de consiliere și a remedierii problemelor. Și cred că am văzut multe exemple în acest sens. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, domnule ambasador, mulțumesc foarte mult! Acum, domnul Jauregui Antonio va lua cuvântul din Spania. Mulțumesc! Într-adevăr, mă exprim în numele Parlamentului Spaniol. Aș dori să încep prin a felicita Parlamentul European pentru că a organizat această reuniune. Doresc de asemenea să-l felicit pe Stavros Lambrinidis, Lambrinidis care s-a implicat și el în această inițiativă. Vă rog să-mi permiteți să adaug un element obiectiv legat de strategia drepturilor omului. E vorba de uh, un element foarte important în viața noastră și nu doar guvernele sau nu doar societatea civilă uh, au o legătură cu drepturile omului. Drepturile omului vizează economia globalizată și un actor important în acest sens sunt întreprinderile. Acestea fac parte tot mai mult din uh, lumea globalizată și în fiecare zi întreprinderile cu sediul în uh, cele patru colțuri ale lumii uh, încalcă drepturile omului. Astfel, situația lucrătorilor se fragilizează pe plan cotidian. Acest lucru este adesea menționat când vorbim de cadrul social și economic sau în alte domenii, însă este sigur că există foarte multe probleme legate de respectarea drepturilor omului în cadrul întreprinderilor în mai multe state din lume. Și Stavros am fost foarte uimit de faptul că în lucrările Uniunii Europene nu includem și cercetarea sau punerea în aplicare a ă, celebrelor măsuri draghii de la Banca Mondială. Toată lumea știe că aceste... Toată lumea știe că aceste măsuri sunt excelente. Vizează întreprinderile și buna guvernanță și, de asemenea, toate uh, instrumentele judiciare din statele respective care pot fi mobilizate pentru a proteja cetățenii și a impune legea. Întreprinderile din domeniul extracției, din domeniul textilelor, din domeniul transporturilor, toate acestea au o legătură tot mai strânsă și tot mai complexă cu drepturile omului. Iar ONU ne-a pus la dispoziție acest instrument excelent care este indispensabil și care s-a transformat în lege universală, în normă universală care se aplică în lumea întreagă. Mai presus, de elementele culturale și de specificul local sau religios. De exemplu, uh, aș dori să vorbesc despre ce s-a întâmplat cu întreprinderile din domeniul textil din Bangladesh acum șase luni. Acolo o clădire s-a prăbușit, 1500 de morți, și uh, foarte mulți răniți. Tribunalele de la Madrid, de la New York, de la Los Angeles au uh, arătat o, uh, un dispreț total față de drepturile omului. Aceste încălcări ar fi trebuit să fie denunțate în toate instanțele lumii, pentru că numai așa am permite drepturilor omului să uh, beneficieze de mai multă susținere. Dragă Stavros, Parlamentul European a adoptat o rezoluție acum câteva luni cu privire la o aplicare sistematică și integrală a uh, principiilor Draghi. În uh, aplicarea drepturilor omului și introducerea acestora în legislație. Sigur că uh, instrumente similare există în mai multe state, însă uh, ce contează este să vedem de ce acest principiu al ONU nu stă la baza aspirațiilor întreprinderilor europene atunci când își desfășoară activitatea în afara statelor de proveniență. Întreprinderile europene ar trebui să impună drepturile omului când activează peste hotare și astfel am reușit să obținem o imagine completă a drepturilor și a drepturilor sociale. Doamna Lochbiller, vă asigur că în Parlament avem două rapoarte pe tema uh, afaceri și drepturile omului. Deci urmărim situația și, de asemenea, recomandările Națiunilor Unite sunt uh, foarte importante pentru noi. Așadar, frecvent avem dezbateri despre cum putem consolida recomandările ONU, pentru că, într-adevăr, se pare că problema este că multe dintre acestea nu au caracter juridic obligatoriu. De asemenea, la Parlament lucrăm la un raport privind corupția și drepturile omului și aici ne concentrăm pe uh, un rol specific al companiilor în respectivele state. Mai am uh, două cereri de intervenție și după aceea din partea parlament, parlamentarilor și apoi vom da cuvântul ONG-urilor. Mai întâi domnul Donskis din Parlamentul European din Lituania. Mulțumesc, doamnă președinte. Să știți că am aplaudat multe puncte extraordinare menționate de Stavros Lamprinidis și doresc să-i mulțumesc lui Stavros pentru munca extraordinară pe care o depune. E foarte adecvat, foarte nuanțat, a vorbit foarte bine și a venit cu o contribuție fantastică la dezbaterea noastră. Înainte de toate, doresc să salut abordarea dumneavoastră cuprinzătoare și accentul pus pe importanța drepturilor omului atunci când vine vorba de garantarea securității și stabilității în lume. Nu trebuie ca uh, drepturile omului să rămână un fel de politică romantică, ceea ce nu este deloc cazul în lumea contemporană. M-am bucurat foarte mult să aud că ați pus accentul pe societatea civilă și pe ONG-uri și ce aș dori eu să vă uh, Uh, semnalez ar fi diferența între ONG-urile reale și autentice, care chiar monitorizează situația drepturilor omului în statele respective din lumea întreagă, și acele ONG-uri care sunt ONG-uri de buzunar, uh, îmblânzite de regim și care uh, contribuie la încălcarea endemică a drepturilor omului. Știm bine că acest lucru s-a întâmplat în mai multe state, inclusiv în state care sunt parteneri strategici ai Uniunii Europene. Au existat astfel de ONG-uri uh, de, care sunt de fapt de partea statului și deci trebuie să facem o diferență între ONG-urile care chiar monitorizează ce se întâmplă pe teren și ONG-urile care lingușesc regimul. O altă chestiune pe care am mai discutat-o de multe ori și cred că rămânem uh, fideli față de poziția noastră este vorba despre necesitatea de a proteja dre uh, activiștii drepturilor omului apărătorii drepturilor omului și uh, cei care sunt anti-regim în lumea întreagă. Cred că trebuie să respectăm activitatea lor și să le oferim uh, cuvinte frumoase, dar mai mult de atât trebuie să îi protejăm, pentru că cei din China, din Iran, sunt printre cei mai prețioși activiști din lume și de aceea este esențial ca noi să-i protejăm. Cred că este nevoie de o cooperare sporită din partea noastră cu uh, organisme publice și organizații care combat pentru drepturile omului. Cred că ar fi important să colaborăm mai bine și cu scriitori și cu universitari, universitari mai ales cu uh, cei care sunt cei mai apropiați de noi mai ales cu cei din centrele de asistență. Cred că este foarte important să repetăm neîncetat că drepturile omului nu, este, nu sunt opționale. Multe state, inclusiv cele mai democratice, uh, au cazuri de încălcare a drepturilor omului și nici nu trebuie să atacăm doar statele care nu ne plac din diverse motive. De aceea aș dori să spun că uh, drepturile omului trebuie să uh, contribuie la un limbaj uh, uh, internațional care să ne permită să punem la punct acele state care încearcă să obțină prestigiu fără să-și respecte cetățenii. Mulțumesc, domnule Donskis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 Mă bucur foarte tare că am posibilitatea de a lua astăzi cuvântul pe acest subiect important. De fapt, în toate parlamentele naționale, din ce în ce mai mult, drepturile omului devin o prioritate. Eu, după cum ați spus, reprezint Senatul italian. Și acolo noi observăm îndeaproape situația și urmărim programele Uniunii Europene uh, pentru protecția drepturilor omului pretutindeni în lume, nu doar uh, în uh, Europa. Ne bucură foarte tare faptul că acest proces a fost inițiat în anul 2012 și că, într-adevăr, s-a ajuns la faimosul pachet pentru drepturile omului. Știm că situația a fost extrem de dificilă. Ne gândim la criza economică și financiară prin care am trecut. Vremurile erau extrem de uh, Uh, neprielnice și ne-a fost destul de greu să răspundem la aceste situații dramatice, dar iată că am reușit. Și acum, referindu-ne la ceea ce se întâmplă în plan național și apoi în plan comunitar, vedem că, da, aveam nevoie de acest pachet. Și tocmai de aceea e bine că acum ne putem învârti în acest cadru strategic cu al său plan de acțiune – se impune cooperarea între nivelul național și cel comunitar, pentru că doar împreună vom reuși să facem față acestei provocări. În ceea ce ne privește pe noi, principiile uh, de bază cuprinse în acest pachet trebuie traduse prin măsuri concrete. Pentru că mereu există declarații foarte frumoase de intențe, intenție, dar în cele din urmă totul trebuie transpus și finalizat. Există, după cum bine s-a spus, acele categorii defavorizate pentru care trebuie să intervenim, dar într-o manieră pragmatică. Pentru că, până la urmă, despre asta este vorba în planul de acțiune. Statele membre au sarcina de a respecta liniile directoare pentru drepturile omului. Vom utiliza absolut toate instrumentele care există în Italia vom ține cont de toate acele puncte din planul de acțiune și pe această cale vrem să um, spunem că există deja multe exemple bune în Regatul Unit și putem să facem un schimb de bune practici. Foarte bine că ați punctat asta, spune președinta. În Regatul Unit avem singurul parlament care a creat un plan național de acțiune pentru afaceri și respectarea drepturilor omului. Da. Și acum Aș dori să dau cuvântul Anei Gomes, dar uitându-mă în sală, nu o zăresc. Poate mai târziu. Și acum, în ceea ce privește situația la nivelul național, um, sunt reprezentate și organizațiile drepturilor omului și cred că ar fi bine să dăm cuvântul și ONG-urilor bazate la Bruxelles, mai întâi Lotte Leist de la Human Rights Watch. Mulțumesc! Mulțumesc că ne-ați dat prilejul să luăm cuvântul la această reuniune foarte importantă. Ne-am bucurat să vedem mai multe astfel de reuniuni comune între Parlamentul European și Parlamentele Naționale pentru a găsi căi optime de uh, implementarea normelor pentru respectarea drepturilor omului. Sunt perfect de acord cu tot ceea ce a spus reprezentantul special uh, Stavros, Stavros Lambrinidis el a punctat foarte bine ideile sale și ne-a amintit pe bună dreptate că pachetul pentru drepturile omului reprezintă rezultatul unui efort comun, rezultat care nu ar fi apărut fără angajamentul acestui Parlament european, fără angajamentele parlamentelor naționale și guvernelor și fără SAE și societatea civilă au fost elaborate diferite elemente ale pachetului, asemenea unui puzzle. Și când puzzle-ul s-a format, am văzut uh, cu ce rezultat. Rezultatul concret a fost anul trecut, în 2012. Stavros Lambrinidis ne-a amintit foarte bine că ceea ce ne stă acum înainte reprezintă partea cea mai grea, și anume etapa de implementare. Iarăși, e nevoie de un efort comun. Pentru că dacă nu uh, vom coopera unii cu alții, nu vom avea o implementare optimă. Haideți să vă dau și un exemplu concret. Ce sugerăm noi că ar trebui să faceți? Nu o să-mi epuizez cele cinci minute discutând despre principii, ci vreau să ofer exemple concrete. În această instituție, Parlamentul European a adoptat rezoluții extrem de comprehensive și ferme. Dar Parlamentul European nu ar reuși să transmită mai departe mesajul acelor rezoluții fără ajutorul parlamentelor naționale. Cadrul strategic comun și pachetul pentru drepturile omului, printre altele, ne aduc aminte de faptul că Uniunea Europeană mereu va milita pentru respectarea drepturilor omului, mai ales în relațiile cu partenerii strategici. Testul acestui angajament va fi reprezentat de maniera în care Uniunea Europeană și statele membre se vor alătura celor care luptă pentru drepturile omului și de asemenea va trebui pus punctul pe I când discutăm despre nerespectarea drepturilor omului în Rusia și în China. E vorba de doi parteneri strategici cheie, dar și două state care încalcă flagrant și constant drepturile omului. Cum a spus și domnul Lambrinidis, problema este că această chestiune nu a fost uh, expusă ca atare. SAE mereu uh, discută despre acest aspect. La fel se întâmplă și la nivelul statelor membre. Dar dincolo de discuții, ce trebuie făcut? Parlamentul European deja uh, a cerut o acțiune. S-a întâmplat în urmă cu un an și apoi au urmat și alte rezoluții. Împreună am solicitat ca până la finele acestui an să avem niște concluzii ferme ale Consiliului pe afaceri externe, să transmitem un mesaj colectiv, urmat de o strategie comună pentru respectarea drepturilor omului și pentru însoțirea apărătorilor drepturilor omului în China și în Rusia. Acest mesaj e foarte important, pentru că va fi un mesaj venit din partea ministrilor de afaceri externe din Uniunea Europeană. Va fi o voce comună. Toată lumea poate să facă mai mult, dar nimeni nu poate să facă mai puțin. Nimeni nu poate să meargă în Rusia și în China și să poarte un dialog fără a, fără a transmite mai departe acest mesaj comun. Valoarea adăugată este următoarea. Împreună putem să fim mai puternici procedând astfel, pentru că nu ar trebui să transmitem acest mesaj în nume propriu. Dacă noi vom transmite mesajul public, ca parte a unui mesaj european, atunci să știți că sunt și state mici care vor putea ieși la înaintare știind că au susținere comunitară. De cealaltă parte, Rusia și China nu mai pot să-și lanseze atacul cu atâta ușurință față de orice stat al Uniunii Europene. Ne ascundem în turmă și ne, ne simțim bine. Dar pentru asta avem nevoie de acele concluzii ferme ale Consiliului de Afaceri Externe pentru a avea acel mesaj clar articulat care să ne reprezinte pe noi toți. Noi nu vom uh, avea acest rezultat fără sprijinul real al parlamentelor naționale. Sper că până la finele acestui zile, acestei zile, mă scuzați, să ajungeți la concluzia că dumneavoastră, în calitate de parlamentari aleși, puteți să faceți multe împreună. De asemenea, există multe țări în care e nevoie de o schimbare majoră. Bahrein e un exemplu. Bahrein e parte a primăverii arabe, dar nu s-a bucurat de o primăvară adevărată. Sunt multe țări în tranziție și acesta va fi întotdeauna un proces dureros. Cei care au ieșit uh, în stradă în Bahrein și-au cerut pașnic respectarea drepturilor. A fost un protest pașnic, pentru care au plătit cât se poate de scump. Acei oameni sunt acum închiși. Trei dintre acei oameni sunt cetățeni europeni. Abdul Al-Kavaja este un cetățean danez și e închis împreună cu fica sa. Eu cred că ar trebui pe bună dreptate ca la comun să cereți ca acești oameni care acum sunt încarcerați să fie eliberați din uh, închisoarea din Bahrein. Pentru asta trebuie să găsiți o manieră colectivă de a interveni pentru a face tot posibilul ca acești oameni să fie eliberați. Știți că două persoane au primit sentința pe viață deci o sentință cât se poate de dură. Nu avem la ora actuală un mesaj puternic din partea Uniunii Europene. Nu s-a transmis un mesaj individual nici de la CIA nici de la un alt for, care să fie impresionat Bahreinul. Și nu avem niciun mesaj colectiv din partea statelor membre. Ar trebui să spunem foarte clar că acești oameni n-au ce căuta în închisoare. Ar trebui să fie eliberați. Ei sunt exact acei oameni cu care guvernul din Bahrein ar trebui, de fapt, să intre într-un dialog. Lote, te rog frumos să închei, spune președinta. În cele ce urmează. Și acum o ultimă observație. Vreau să spun totul acum pentru că nu știu când voi mai avea ocazia să intervin. În Europa există o stare de nemulțumire în ceea ce privește deficitul democratic european. Cetățenii europeni, cetățenilor europeni li se comunică practic deciziile și asta e o cauză de nemulțumire. Noi știm că politicile mm, sunt elaborate de statele membre uh, la nivelul, la nivelul politicii externe și inițiativa este la SAE. Cetățenii Europei, societatea civilă, nu au văzut niciodată cum se dezbate la nivelul Consiliului de Ministri pe afaceri externe. E extraordinar faptul că noi încă nu am văzut asta. Eu cred că ar trebui să avem cel puțin o dată o dezbatere pe drepturile omului despre implementarea acestei strategii. Totul ar trebui să fie înregistrat și transmis. Ar trebui să ascultăm ce spun ministrii, ce intenții au și ce angajamente își asumă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, până doamna președinte. Trebuie să fim mult mai stricți cu timpul de vorbire, pentru că trebuie să ascultăm și concluziile lui Stavros Lambrinidis. Acum, domnul Vincent Flores de la Frontline Defenders. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vin din partea unei organizații mai puțin cunoscute decât uh, uh, antevorbitoarea mea. Frontline Defenders a Uh, sărbătorit săptămâna trecută eliberarea lui Nasrin Sotude și sunt de acord cu domnul Lambrinidis, de asemenea cu domnul Donskis. E limpede că Uniunea Europeană trebuie să rămână alături de societatea civilă europeană pentru că acești activiști își pun viața în pericol. În ciuda faptului că există doar trei Uh, acțiuni din planul de acțiune pentru drepturile omului mm, ce vizează pe activiștii apărătorii drepturilor omului. Sunt de acord și cu domnul Brock atunci când spune că e vorba de o responsabilitate partajată uh, nu doar delegația UE și uh, SAE trebuie să ocupe de aceste lucruri, ci fiecare uh, reprezentant al autorităților, atât din statele membre cât și din Europeană, trebuie să-și joace rolul în apărarea drepturilor omului, iar UE trebuie să împingă de la spate oarecum guvernele pentru a-și asuma propriile responsabilități. Asta e prin intermediul rezoluțiilor, bună oară, întâlniri interparlamentare sau diplomatice, unde uh, Eh, inclusiv prin intermediul unor misiuni, ehm, mergând pe teren, discutând cu eh, activiștii. Întâlnirile de asemenea cu ONG-urile eh, din regiuni și din teritoriu, nu doar cu cele bazate la Bruxelles. Și trebuie, desigur, acționat în cadrul acordurilor și diverselor parteneriate care există cu state terțe. Încerc să am o abordare pragmatică Cred că după tratatul de la Lisabona e limpede că ambasadele statelor membre trebuie să spună, uh, delegațiile trebuie să se ocupe de drepturile omului și activiști. Însă punctele de contact uh, au fost transferate acum din ambasadele statelor membre la delegațiile UE. Ori acest lucru e și bun și rău. Pentru că persistă un punct focal în ambasade, dar uh, oarecum responsabilitatea este deplasată la delegațiile UE, ori acești oameni trebuie să conlucreze. Acum, în ce privește rezoluțiile vizând uh, protejarea activiștilor pentru drepturile omului, aș dori să vă citesc două cazuri din Germania și Belgia. Tăierile bugetare nu ar trebui să uh, afecteze societatea civilă, în special uh, activiștii. Inițiativele mm, comune de a monitoriza situația diversilor activiști sunt soluția așa încât să putem interveni precoce. Toate aceste lucruri nu pot fi realizate decât printr-un efort colectiv, proiecte uh, pilot. În fine, Parlamentul European și Parlamentele Naționale trebuie să dezvolte o rețea pentru a-i susține pe activiștii în situație de risc. Nu doar pe cei care fac parte din uh, inițiativele comune. Toate aceste lucruri se pot realiza cu ajutorul ONG-urilor. Uh, o recomandare pe care o preiau din raportul uh, uh luptei antiteroriste, un ar trebui uh, imaginat un eveniment diferit de premiul uh, Saharov uh, cu activități concrete pentru a răspunde nevoilor exprimate de activiști în domeniul drepturilor omului. În fine, cu o gândire mai creativă, demonstrațiile, manifestațiile în fața ambasadelor, utilizarea rețelelor sociale și al mass media din state terțe, afecta uh, uh, realmente opinia publică din statele terțe, toate aceste căi ar permite legitimarea luptei noastre pentru drepturile omului. În concluzie, cred că ocazia uh, se prezintă pentru a vă prezenta Mm, lucrarea organizației mele, un manual pentru activiști cu susținerea pe care uh, o pot obține din partea UE a Parlamentului European și uh, le arătăm inclusiv felul în care vă pot aborda pe dumneavoastră eurodeputați. Mulțumesc, spune președinta, mulțumim pentru uh, recomandările detaliate din partea organizației dumneavoastră, Human Rights Defenders. Doresc să urez bun venit delegația Parlamentului din Myanmar care urmărește această dezbatere. Sunteți bineveniți! aici discutăm între membrii ai uh, Parlamentului European și reprezentanții Parlamentelor Naționale, în special din Comisiile pentru Afaceri Externe. Înainte de a-i da cuvântul din nou lui Stavros Lambrinidis pentru concluzii, înțeleg că rețeaua uh, instituțiilor europene pentru apărătorii drepturilor omului va lua foarte pe scurt cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. reprezint uh, Institutul Danez pentru Drepturile Omului. Oh, this one, sorry. My name is Jonas Christoffers I'm the... Reprezint Institutul pentru Drepturile Omului din Danemarca și reprezint practic rețeaua europeană care a fost fondată la începutul acestui an. Uh, și una din, uh, unul din elementele cheie pentru rețeaua noastră este cooperarea cu parlamentele naționale. Anul trecut, în 2012, am adoptat principiile de la Belgrad în ce privește cooperarea între instituțiile pentru drepturile omului și parlamentele naționale. Unii dintre dumneavoastră poate au acces la internet și puteți căuta pe Google principiile de la Belgrad și veți uh, putea vedea care sunt instituțiile de, de protecție a drepturilor omului din țara dumneavoastră. Ideea este de a uh, uh, sprijini Parlamentele Europeană, dar și instituțiile europene pentru a le aduce mai aproape de realitățile noastre Um, inclusiv um, agenția de la Viena. Aș dori să abordez un punct esențial și anume absența unei instituții um, unei instituții pentru drepturile omului la nivel național. Cred că doar 12 state membre dispun de uh, astfel de instituții. Pentru a fi sinceri, uneori e dificil de înțeles de ce Uniunea Europeană solicită noilor veniți astfel de institute atunci când, în timp ce uh, mai vechi state membre nu dispun de uh, o astfel de instituție de apărare a drepturilor omului. Pentru a respecta timpul de vorbire, doamnă președinte, aș dori să fac o singură recomandare din partea rețelei pe care o reprezint. Aș recomanda fiecăruia aici în sală să se gândească temeinic la felul în care ar putea fi uh, fie fondate, fie consolidate uh, instituțiile de apărare a drepturilor omului centrale în fiecare stat membru. E foarte important să poată fi uh, implementată Carta Drepturilor Fundamentale. Poate că ar fi utilă util un regulament sau o directivă UE care să determine statele membre uh, să fondeze un uh, institut care să monitorizeze respectarea drepturilor omului. Mulțumesc, domnule să spune doamna președinte. Stavros, un parlamentar dorește să adreseze o întrebare. Un minut. Cred că unul dintre aspectele cele mai importante pe care le-am auzit astăzi este dificultatea de a avea o acțiune externă comună în pilotarea respectării drepturilor omului în lume. Există țări care sunt foarte atente la recomandările pe care noi le formulăm, în special tribunalele internaționale, care dau hotărâri în ce privește uh, încălcările drepturilor omului. Alte țări, în schimb, au o atitudine arogantă și ne condamnă pentru propria noastră atitudine. E vorba de uh, putere și relații uh, politice și economice. Iată de ce aș lansa un apel la uh, a, o poziție europeană non-partizană și aș dori să profit de această ocazie pentru a vă atrage atenția uh, asupra condiției femei și fetelor, în special în cazul conflictelor armate. Pentru că atunci când femeile și fetele sunt uh, violate, acest lucru devine o armă de război. Sigur, excizia, mariajele, căsătorile obligatorii fac parte din preocupările noastre. ONG-urile sunt prezente pe teren mai multe organizații, în schimb, au interdicție de a acționa. Misiunea Uniunii Europene e și aceea de a determina aceste țări pentru a apăra mai bine femeile și fetele. Domnule Lambrinidis, în ce fel Parlamentul European poate spori presiunea asupra acestor țări, așa încât respectul drepturilor uh, omului să uh, fie uh, realizat. Mulțumesc. Domnule Ambrinidis. Thanks, thanks. No, no more. I, um, I wanted to take the... Mulțumesc. Doream doar să mulțumesc tuturor și să-mi cer scuze că trebuie să vă părăsesc. Dar totuși câteva cuvinte de uh, concluzie. Ne confruntăm cu uh, o imensă provocare, fie că dispunem sau nu de pârghii de acțiune. Trebuie mereu să explorăm căile de uh, influență. Unele țări nu, uh, unor, uh, unor țări nu le pasă de bani, dar le pasă de propria imagine pe scena internațională. Poate că nu le pasă de banii UE, dar poate că le pasă de uh, banii dintr-un anume stat membru. Iată de ce e foarte important că atunci când avem de-a face cu o țară, să nu gândim doar în termenii Uniunii Europene, uh, ci să încercăm să ne sporim influența gândindu-ne în termeni UE plus statele membre. Pentru diverse motive istorice, lingvistice, economice, o anumită, uh, o anumită țară, un anumit stat membru poate avea o influență mai mare și atunci poate să-și aducă o contribuție mai importantă la efortul comun. De asemenea, UE nu se poate spăla pe mâini spunând, iată, cu tare stat uh, a făcut deja ceva. Trebuie să acționăm la nivel multilateral, să vedem ce putem face în relațiile cu alți, uh, uh, părți, alte părți interesate în zona respectivă. Eu unul cred cu putere în uh, aceste lovituri, dacă vreți, uh, uh, colective. Am uh, discutat cu Comisia de la Veneția, Consiliul Europei, încercând să uh, uh, influențăm o uh, anumită lege împotriva, orientată împotriva uh, ONG-urilor. Uh, un alt lucru uh, privind relația între afaceri și drepturile omului. Tocmai revin din China și prima întâlnire pe care am avut-o acolo a fost o masă rotundă asupra relației între mediul de afaceri și drepturile omului. Am încercat să aducem la aceeași masă companii uh, europene chinezești, uh, universitari și, desigur, reprezentanța autorităților, încercând să explorăm felul în care companiile europene din China pot aborda și proteja drepturile omului și în ce fel companiile europene și chineze, atunci când se deplasează într-o țară terță, pot ambele să se asigure că drepturile omului din acea țară nu sunt încălcate, inclusiv uh, dreptul muncii și așa mai departe. Așa cum a menționat și Barbara, Parlamentul European a oferit o sursă de inspirație. Știu că a existat un raport Howard și ai mai menționat un alt raport uh, Și iată în ce fel chiar și parlamentele pot să-și aducă contribuția și să facă o diferență. Cum a spus Elmar, Parlamentul European nu are puteri executive, desigur, dar are puteri politice și poate dezbate în mod direct. La fel, în statele dumneavoastră, parlamentele eh, dumneavoastră pot direcționa eh, dezbaterile și în Spania, bună oară, acest lucru deja se întâmplă. Comisia Europeană, în iunie 2013, a emis trei uh, note, trei linii directoare vizând relația între mediul de afaceri și drepturile, um, drepturile omului. E vorba de așa numitele principii uh, RAGI. Se referă la companiile uh, IT, uh, altele la uh, companiile pentru muncă pe durată determinată. Comisia a emis un document intern asupra felului în care IMM-urile europene trebuie să aplice aceste principii atunci când lucrează în Europa. Uh, primele despre care vă vorbeam se referă la afacerile ce se poartă în exteriorul Uniunii Europene. Sigur, uh, nu sunt niște uh, principii obligatorii, cel puțin deocamdată, dar fapt e Uh, că mă bucur că și dumneavoastră puneți presiune asupra uh, uh, acestei intervenții, atât Parlamentul European cât și Parlamentul Spaniol. Îmi cer scuze, trebuie acum să vă părăsesc pentru că am de lucru tocmai pe tema Chinei. Însă vă mulțumesc foarte mult, am apreciat foarte mult intervențiile dumneavoastră și sper să vă revăd în curând. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Mulțumim, Stavros. Sper că această uh, întâlnire ți-a adus și ție idei în munca ta și mulțumim pentru uh, vocea ta puternică în apărarea drepturilor omului în toate forurile internaționale. Și ajungem astfel la următorul subiect. Începește politicile de apărare a drepturilor omului ale UE în forurile multilaterale. Și l-aș invita pe domnul Terman. Aș putea să vă explic în ce fel ne pregătim la Parlament pentru uh, uh adunările generale ONU sau uh, consiliile de afaceri externe aici în UE. Cercăm să spunem uh, lumii întregi dacă um, eforturile sunt uh, bune sau nu. Însă atunci când se deplasează în foruri internaționale, delegațiile UE au nevoie de sprijinul Parlamentului European și uh, la întâlnirile ONU de la Geneva, în plenară, noi adoptăm o rezoluție asupra priorităților pentru această sesiune care de obicei are loc în martie la Geneva și pregătind acest lucru, noi suntem în contact direct cu societatea civilă, dar și cu statele membre și încercăm să vedem um, care e reflexia lor atunci când um, ne reprezintă la ONU. Sigur că noi susținem delegația UE uh, atât la Geneva cât și la New York pe diversele teme. Însă UE ca atare nu are dreptul să ia cuvântul în Consiliul pentru Drepturile Omului, însă statele membre pot să o facă. E un lucru pe care trebuie să-l analizăm, pentru că reprezentanții UE acolo nu au permisiunea să vorbească numele Uniunii, ci doar statele membre. Statele membre au instaurat uh, un grup de lucru pe drepturile omului numit COHOM, Acolo ei decid care sunt prioritățile și uh, decid în ce fel pot uh, acționa la nivel internațional. Uh, președintele acestui grup de lucru asupra drepturilor omului este alături de noi, domnul Engelbert Toerman, și dumnealui se implică foarte mult, uh, știe foarte bine în ce fel sunt luate deciziile la acest nivel și cred că activitatea COHOM s-a ameliorat Uh, vă puteți de acum întâlni și la Bruxelles pentru a dezvolta uh, uh, toate aceste politici. Dar atunci când am participat o dată sau poate de două ori la o reuniune a grupului dumneavoastră, e important ca diplomații ce reprezintă diversele state acolo să înțeleagă că e important să obțină o poziție europeană și să nu țină seama uh, uh, strict doar de prioritățile naționale din domeniul drepturilor omului. Ce e important pentru dezbaterea noastră e să auzim despre felul în care lucrează COHOM din partea domnului Toerman. Și am sugera ca dumneavoastră, în capitalele dumneavoastră, să urmăriți ce se întâmplă și să sporiți gradul de conștientizare asupra acestei tematici. Acum îi dau cuvântul domnului Toerman. Thank you so much. Um... Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președinte. Îmi face mare plăcere să particip la această conferință. Cred că este o șansă fantastică să discutăm despre implementarea politicii UE a drepturilor omului, cu membrii Parlamentului European și cu reprezentanți din parlamentele naționale. Este o șansă extraordinară și sunt foarte interesante toate subiectele menționate până acum. Eu am funcția de președinte al grupului de lucru de la Consiliu pe această temă. Înainte am fost director pentru drepturile omului într-un stat membru UE și am uh, colaborat strâns cu uh, specialiștii din Consiliu și din Parlamentul European. Așadar, cunosc foarte bine uh, scena aceasta și sunt convins că ambele instituții au de jucat un rol foarte important pentru politica privind drepturile omului din UE și din statele membre. Mi s-a spus că ar fi bine să mă concentrez în discursul meu, mai ales asupra uh, ONU în uh, această prezentare, cum spuneam, și voi încerca să mă refer la trei aspecte și să mai spun apoi câteva cuvinte suplimentare cu privire la rolul grupului nostru de lucru în acest domeniu. Și de asemenea, cum încercăm noi să ameliorăm colaborarea cu forurile multilaterale, mai ales la ONU, să vă prezint punctele cheie și să uh, vă prezint câteva observații personale despre cooperarea cu Parlamentul European și cu Parlamentele Naționale. În ceea ce privește rolul COHOM, acesta este o, un grup de lucru de la Consiliul Uniunii Europene creat în 87 cu obiectivul principal de a ameliora coordonarea între statele membre în domeniul uh, drepturilor omului. Este un grup pregătitor al Consiliului de Afaceri Externe, deci rolul nostru principal este să pregătim concluzii ce vor fi adoptate în Consiliul de Afaceri Externe și apoi să pregătim recomandări pentru statele membre, pentru SAE și pentru Comisie. O schimbare importantă a apărut în modul de lucru al Consiliului în domeniul uh, politicii externe și în special în domeniul drepturilor omului când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. De atunci, înalta reprezentantă reprezintă Uniunea Europeană în forurile privind politica de securitate comună și relațiile externe, tot ea prezidează grupul de afaceri externe, oficial acum SAE, prezidează și toate grupurile pregătitoare de la Consiliu, inclusiv grupul nostru de lucru. Așadar, președinția prin rotație a fost înlocuită de o președinție permanentă la aceste grupuri, sub autoritatea directă a înaltei reprezentante. Deci, SAE trebuie acum să ghideze munca în Consiliu, dialogurile pe drepturile omului, pregătirile și așa mai departe. Și voi reveni asupra faptului că în această situație, mai mult decât oricând, este esențială implicarea strânsă a statelor membre. Aceasta este o cerință pentru o politică a drepturilor omului eficiență. Sarcina noastră de lucru a sporit semnificativ de-a lungul anilor. La început ne întâlneam doar de două ori pe an pentru a pregăti sesiunile anuale de la Geneva și de la New York ale organismelor relevante. Acum ne întâlnim în mod regulat, atât cu delegații din capitale, dar și și cu colegii aflați în Bruxelles, după cum spuneam. Deci avem un uh, comitet permanent aici la uh, Consiliu, la grupul nostru de lucru. După cum vă spuneam, uh, ne întâlnim și o dată pe an, la începutul anului, în Geneva, împreună cu reprezentanții statelor membre, cu ambasadori și obiectivul este să ne pregătim lucrările la ONU. COHOM se ocupă de o gamă foarte largă de subiecte ce țin de drepturile omului în acțiunea externă a UE. Toate chestiunile uh, care țin de acest domeniu, însă suntem limitați la chestiunile externe. Nu avem mandat pentru a discuta chestiuni interne. Uh, din Parlamentul European. Dumneavoastră la LIBE, cred că discutați astfel de lucruri, este o situație specifică, pentru că sunt vizate unor și state membre. Însă, în munca noastră, după cum a spus și Stavros, ne-am ocupat de chestiuni de coerență internă și externă, pentru că acestea devin cu timpul un subiect tot mai important, vital pentru credibilitatea muncii noastre pe plan bilateral, dar și multilateral. Așadar, acesta este un lucru căruia acordăm o atenție din ce în ce mai intensă. În uh, ultimii ani ne-am ocupat mai ales de negocierea cadrului strategic și a planului de acțiune, de mandatul uh, pentru reprezentantul special adoptat anul trecut, dar și de redactarea diferitelor orientări. După cum s-a menționat, mai ales în această situație, rolul statelor membre rămâne unul esențial, nu numai pentru că uh, decizia se ia prin consens sau pentru că în forurile multilaterale UE este doar observator, iar statele membre sunt membri de plini, dar și pentru că statele membre trebuie implicate complet în redactarea acestor documente și politici. Și de asemenea, din motive de capacitate, avem uh, acorduri de împărțire a poverii administrative la Bruxelles, dar și la Geneva, la New York, la Strasburg sau la Viena. Trecând acum la ONU, după cum s-a subliniat și în uh, cadrul strategic adoptat anul trecut, Uniunea Europeană acordă foarte, o foarte mare importanță acțiunii multilaterale în domeniul drepturilor omului. Am lucrat din greu pentru a obține standarde internaționale comune în acest domeniu, dar și mecanisme pentru a garanta monitorizarea implementării acestora. Am uh, făcut toate eforturile pentru ca Consiliul pentru Drepturile Omului să devină un organism credibil și pentru ca drepturile omului să fie tratate la fel și la adunarea generală. Obiectivul cheie a fost independența și eficiența oficiului înaltului reprezentant pentru drepturile omului și, de asemenea, o funcționare corectă la nivel european a uh, mecanismelor implicate. Pentru a lucra mai bine, mai ales la ONU, mai ales în legătură cu Consiliul Drepturilor Omului, am început să ne pregătim mai strategic pentru diferitele sesiuni ale Consiliului Drepturilor Omului. Practic, începând de anul trecut, am început un proces anual de planificare pentru toate sesiunile eh, regulate ale acestui Consiliu și pentru adunarea generală, nu numai pentru grupurile de lucru punctul de pornire fiind reuniunea COHOM cu ambasadorii la Geneva la începutul fiecărui an, în ianuarie. Practic, identificăm la reuniunea respectivă prioritățile pentru anul respectiv. Acestea sunt susținute de uh, Comitetul de Securitate și Apărare și ținem cont, bineînțeles, și uh, apoi de aceste lucruri în uh, documentul pe care îl pregătim pentru Consiliul de Afaceri Generale concluziile sale din februarie. Practic, deci, la fiecare sesiune a Consiliului pe drepturile omului avem două-trei priorități cheie și apoi identificăm și potențiale noi inițiative. Foarte multe inițiative uh, sunt întreprinse de statele membre la nivel național și încercăm să facem o pregătire mai bună și apoi ne aflăm într-o poziție mai bună pentru a uh, ne continua lucrările. Astfel reușim să urmărim mai multe priorități cheie la adunarea generală a Consiliului Drepturilor Omului. Practic, prioritățile pe care le urmărim noi includ situații foarte conflictuale ca Siria, Belarus, Birmania, Myanmar, state în care este necesar să se uh, acompanieze procesul de tranziție, dar și state unde sunt uh, puse în uh, discuție, drepturile religioase, dreptul de exprimare și așa mai departe. Un punct central pentru noi este și uh, statutul femeilor. Colaborăm cu organele de resort de la ONU pentru a consolida achiul privind drepturile femeilor și egalitatea de gen. Din experiența noastră, constatăm că prin această muncă ne aflăm într-o postură mai bună pentru relațiile cu state terțe. Am reușit, de exemplu, să facem acest lucru în domeniul pedepsei cu moartea reușim să, am reușit să obținem la ONU o susținere tot mai mare de la state terțe și, de asemenea, am reușit să introducem pe ordinea de zi subiecte cum este situația din Belarus, care va fi discutată de uh, Consiliul Drepturilor Omului. Și am reușit și să ne pregătim mai bine poziția în niște domenii în care, în trecut, nu am reușit să avem o poziție unitară. Și de asemenea, anul acesta, pentru prima dată, Uniunea Europeană s-a confruntat cu o situație în care pentru prima dată un raportor special SUA a prezentat o, uh, un raport privind situația din UE, mai ales uh, gestionarea drepturilor omului. Am uh, făcut tot ce am putut ca să contribuim la acest raport. Mă uit la ceas, spune vorbitorul, mai am doar 20 de secunde. Mai am doar câteva puncte. Din experiența mea, v-aș dori să vă spun câteva observații despre cooperarea cu Parlamentul European și câteva lucruri despre parlamentele naționale. După cum s-a mai spus, Parlamentul European este foarte implicat în politica UE a drepturilor omului, în general, dar și, în special, de munca noastră în forurile multilaterale și mai ales la ONU. Înalta reprezentantă vine la plenară cel puțin de două ori pe an pentru a discuta despre drepturile omului, la fel și uh, reprezentantul special și alți oficiali. Avem contacte strânse între DROA și COHOM, iar uh, grupul de lucru de la COHOM este singurul grup de lucru din Consiliu, cred, care după fiecare reuniune transmite concluziile sale nu doar ONG-urilor, ci și secretarului general al Parlamentului dar și uh, altor persoane interesate din Uniune. După părerea noastră, rolul Parlamentului European este unul foarte important în domeniul drepturilor omului. Rezoluția Parlamentului European, care este adoptată în fiecare an privind prioritățile pentru Consiliul Drepturilor Omului, este un document esențial. Faptul că în Parlament se dezbat prioritățile UE, atât în plenară cât și în comisia dumneavoastră, DROA, reprezintă o contribuție foarte importantă la formularea de politici în acest sens. Vizita făcută de o delegație a Parlamentului European la Geneva, la Consiliul Drepturilor Omului în fiecare an, este de asemenea un moment foarte important și de asemenea angajamentul față de reprezentanții din fiecare stat. Aceștia uh, înțeleg cu toții cât de mare este atenția pe care o oferă Parlamentul European Drepturilor Omului și de asemenea aici se uh, înțeleg foarte bine pozițiile cheie. Am constatat în repetate rânduri o mare susținere din, din partea Parlamentului European în activitățile noastre de lobby. De exemplu, unul dintre subiectele în legătură cu care am dorit un progres suplimentar la Consiliul Drepturilor Omului este uh, cel legat de drepturile LGBT. Statul care uh, este în fruntea acestei inițiative este Africa de Sud, însă sunt destul de reticenți momentan. Însă delegația Parlamentului European și omologii săi din Parlamentul Africii de Sud uh, au avut uh, întâlniri repetate, ceea ce a dus la o contribuție foarte uh, mare. Este foarte important de asemenea că se adoptă rapoarte și concluzii și că beneficiem de sprijin politic și de asemenea de vizibilitate. Audierile din Parlament cu raportori speciali uh, acoperă teme foarte variate și state foarte variate, ceea ce e un factor esențial. Uh, sperăm că vom putea ține cont regulat de aceste mecanisme în muntea noastră. Ar fi interesant și să auzim ce spun reprezentanții parlamentelor naționale, să ne spună dacă au mecanisme similare la nivel național atunci când este vorba de implementarea politicii UE privind drepturile omului în general și de munca noastră în forurile, forurile multilaterale în special. După cum v-am mai spus, este esențial ca orice dezbatere în acest domeniu să includă și o componentă foarte importantă și anume implementarea politicii UE privind drepturile omului. Aș menționa două puncte în acest sens, și anume, cadrul strategic subliniază faptul că aceasta este o responsabilitate comună a UE și a statelor membre. Cadrul strategic arată că s-a stabilit că atât UE colectiv cât și statele membre individual trebuie să susțină subiectele de drepturile omului în toate forurile relevante, inclusiv la cel mai înalt nivel. Am auzit mai de mult critici la adresa UE și la adresa statelor membre pentru că nu ar fi la înălțime, însă se pot face mai multe pentru a se discuta aceste lucruri. Cadrul strategic este unul care presupune un angajament concret al statelor membre de a respecta drepturile omului acasă și aici la fel este vorba de coerența intern-extern. Trebuie să ne asigurăm că avem un follow-up sistematic în acest domeniu și că uh, beneficiem de rapoartele raportorilor speciali. Așadar, sunt mai multe subiecte în legătură cu care vă stau la dispoziție bucuros ca să le discutăm aici astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Toerman, pentru această prezentare foarte completă și detaliată. Mă uit la dumneavoastră, cred că este foarte important să-i adresăm uh, Uh, să discutăm cu domnul Toerman despre subiectele importante menționate și ar fi foarte interesant să auzim uh, informații despre nivelul național, să ne spuneți dacă și cum urmăriți munca aceasta, dacă colaborați, de exemplu, cu Ministerul de Externe uh, și monitorizați ce fac reprezentanții acestuia în grupul COHOM sau dacă aveți reprezentanți la ONU, la Geneva sau la New York. Cine dorește să intervină? Aș dori să mai adaug la ce spunea domnul Toerman, faptul că atunci când mergem la Geneva cu delegația noastră, suntem surprinși de multe ori să ascultăm mulți diplomați din UE și din afara ei că uh, salută faptul că și politicieni vin să participe la un for atât de diplomatic ca să susțină activitatea diplomaților de nivel național. Deci sigur că uh, acest lucru are legătură cu munca noastră, fiindcă pentru politicieni nu e întotdeauna ușor să-și aleagă subiectele de predilecție, însă iată că implicarea noastră e binevenită. Deci vă încurajez, dacă lucrați la nivel național pe chestiuni de drepturile omului, să mergeți în astfel de instanțe care unor par îndepărtate, de exemplu organismele ONU, unde se discută rezoluții uh, de care nu aude nimeni la nivel național, unele sunt chiar contestate pe plan politic, și să vă implicați. Nu am uh, spus-o la început, dar uh, aici, la Bruxelles, avem foarte mulți asistenți de la oficiul ONU al înaltului reprezentant pentru drepturile omului aici la Bruxelles. Deci, pentru a avea rapoarte, foarte bune, îi invităm, îi invităm și pe raportorii speciali ca să ne ajute să ne formăm politicile. Și mă bucură faptul că Uniunea Europeană a decis anul trecut să acorde mai multe fonduri decât se intenționa inițial pentru a susține acest for responsabile drepturile omului. Pentru că munca lor este în permanentă dezvoltare, au foarte multe birouri naționale și trebuie să facă mult mai mult la nivel național și european, trebuie să îi susținem, pentru că ei sunt în linia întâi, ei sunt primii care vin cu rapoarte bune. Și uh, noi, ca regiune, cred că trebuie să ne fondăm politicile pe abordarea lor universală și pe cunoștințele lor. Deci, cine dorește să intervină? Nimeni? am să vă dau cuvântul, dar nu văd cum vă numiți. Vă rog să vă prezentați mai întâi. Ina Marlin Farrugia, mill parlament ta' Republica ta' Malta. Mulțumesc, eu reprezint Malta. Și cred că înțelegem cu toții și suntem de acord cu faptul că toți oamenii se nasc cu demnitate, dar și cu răspundere. Nu este suficient să te naști și să dobândești demnitatea. Demnitatea aceasta poate să devină o noțiune foarte abstractă dacă nu e pusă în practică. Astăzi am ascultat foarte multe intervenții interesante și am urmărit oricum informația înainte de a veni aici. Problema este că nerespectarea drepturilor omului reprezintă o problemă uh, care rămâne la nivel instituțional. Într-adevăr, au existat încurajări la nivelul ONG-urilor și la nivelul societății civile. Eu totuși cred că pentru ca cineva să știe cu adevărat care îi sunt drepturile și obligațiile, trebuie să începem cu oamenii, cu fiecare individ în parte. Mai întâi cu educația. În fiecare țară trebuie să existe un program educațional care să se axeze pe respectarea drepturilor omului. De la o vârstă fragedă, cetățenii europeni trebuie să învețe care sunt aceste principii. Astfel, fiecare om își va cunoaște responsabilitățile și va ști care sunt principiile care ghidează existența. Așa că eu cred că pentru a ne consolida viziunea trebuie să intervenim și la acest nivel să ne gândim la generațiile viitoare, să le apărăm demnitatea, să prevenim abuzul drepturilor omului. Ar fi foarte interesant să facem o listă a celor lideri importanți pentru ca toată lumea să-i cunoască de la o vârstă fragedă. Astfel, am abordat problema la originea ei. Vreau să mulțumesc pe această cale colegilor participanți și aș vrea să încurajez pe toată lumea să abordeze lucrurile și într-o altă manieră. Să trecem de la o intervenție la nivel macro la una la nivel micro, să ne dezicem de modelul pur tradițional. putem să facem asta cu copiii noștri, pentru că ei vor fi adulții de mâine și ei pot să îmbunătățească situația pentru toată lumea. Mulțumim foarte mult, spune președinta. Mulțumim că ați uh, făcut o pledoarie pentru importanța culturii și a educației în înțelegerea drepturilor omului. N-am toate datele statistice necesare, dar știu că există uh, foarte multe programe finanțate în relațiile externe pentru uh, cultivarea în rândul respectării, uh, în domeniul respectării drepturilor omului. Mă leg de ceea ce ați spus chiar la început, că fiecare om are anumite drepturi, dar și răspunderi, responsabilități. Sigur că noi toți trebuie să respectăm legea, dar la un moment dat S-a purtat o dezbatere și aici uh, lansez o întrebare către domnul Toerman. Era vorba despre dezbaterea pe drepturile omului, dezbatere foarte puternică. Au participat țări din Uniunea Europeană, dar și din afara Uniunii Europene și din partea unora dezbaterea s-a purtat uh, la nivel filozofic. Drepturile omului trebuie acordate acelor oameni care își uh, respectă obligațiile. Mie mi s-a părut un atac la adresa respectului față de drepturile omului. Ai drepturi ale omului pentru că ești om, chiar dacă ai comis o faptă gravă, o infracțiune. Și ideea este că am vrut foarte mult să uh, nu mai privim lucrurile în uh, acea manieră. Domnule Toierman, credeți că dezbaterea se va purta iarăși la acest nivel sau am rezolvat problema cerând să fie uh, eliminată această perspectivă? Mulțumesc, spune domnul Toerman, în ceea ce privește educația cu privire la drepturile omului și alte activități de acest gen, nu pot eu să furnizez date concrete, sunt colegi care sunt mai bine informați și care poate v-ar putea ajuta, dar pot să spun că un element important al planului de acțiune și al cadrului strategic este încercarea de a aduce la un numitor comun diferitele activități pentru a avea un instrumentar de activități în domeniul drepturilor omului. Multe lucruri trebuie să se întâmple la nivel național. E nevoie de expertiză tehnică, ă, de sprijin pentru a sprijini societatea civilă locală, Uh, și eforturile guvernelor de a consolida instituțiile care veghează la respectarea statului de drept și a drepturilor omului și să uh, avem o cultură pentru drepturile omului, într-adevăr. Bineînțeles că aici educația este foarte importantă, dar nu numai. Trebuie ca uh, toate elementele ce țin de drepturile omului să fie incluse în educație și asta la toate nivelurile. Pentru asta există deja o serie de programe și burse, programe regionale de masterat în domeniul respectării drepturilor omului. Dacă mă gândesc uh, cum era situația la început, când am început eu, existau foarte puține programe academice dedicate acestui domeniu, dar acum numărul inițiativelor a sporit. Um, e vorba de inițiative la nivel european, dar și la nivel regional, care cu siguranță vor avea drept rezultat consolidarea culturii pentru drepturile omului. Dumneavoastră ați menționat și dezbaterea despre drepturile omului versus uh, responsabilități. Da, e o perspectivă care a apărut adesea în dezbatere, dar uh, nu pot să spun că i s-a dat curs în mod activ Am avut aniversarea 50 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului și s-a spus că ar trebui ca aceasta să fie însoțită de o declarație universală a responsabilităților omului. Ei bine, această discuție nu uh, a evoluat în acești termeni, dar da, uh, dezbaterea e încadrată într-un context mai amplu pentru că, până la urmă, noi uh, vrem ca universalitatea drepturilor omului să fie menținută. Despre asta este vorba. Și pentru asta e nevoie de o serie de acțiuni. În ultimii 10-15 ani am văzut exact cum au evoluat lucrurile. Dacă e să comparăm uh, ratificările care au existat la nivelul tratatelor ONU, vedem că există un progres impresionant. Există tratate majore pentru drepturile omului la CEDO și nu numai, care au fost ratificate. În același timp, vedem că există țări care în continuare sunt foarte rezervate. E o provocare politică și nu numai. Uh, acum există o provocare la adresa universalității drepturilor omului și trebuie să fim foarte vigilenți să nu le lăsăm păcăliți. Orice acțiune întreprindem, ca Uniunea Europeană sau ca stat membru individual, important este să facem o analiză și nu doar la nivelul guvernamental, în țările partenere, dar și la nivelul societății civile. Să luăm legătura cu actorii cheie, cu părțile interesate din societatea civilă, mai ales dacă vrem să avem o strategie pe termen lung pentru menținerea universalității drepturilor omului. Cam atât pe acest subiect. Permiteți-mi să fac o adăugire în ceea ce privește răspunsul pe care l-a oferit uh, uh, înaltul reprezentant al drepturilor omului uh, la întrebările adresate. Există o serie de angajamente la nivel antreprenorial în statele membre pentru ca Uniunea Europeană să ofere un model la nivelul implementării principiilor de bază pentru a respecta drepturile omului și uh, în mediul afacerilor. E, există un angajament foarte important din partea Uniunii Europene și vor exista acțiuni concrete în așa fel încât principiile directoare să fie transpuse în realitate. De asemenea, în planul de acțiune, toate statele membre și-au asumat angajamentul de a elabora și un plan de acțiune național în ceea ce privește afacerile și drepturile omului. Obiectivul este acela ca statele membre să fi făcut asta până la finele acestui an. S-ar putea să nu se încadreze perfect în calendar, dar există deja state membre care au uh, făcut acești pași, care au finalizat lucrările. În alte state membre lucrările sunt în derulare și tocmai de aceea apreciem foarte mult participarea dumneavoastră activă, pentru că, după cum s-a spus deja în repetate rânduri, uh, Contribuția dumneavoastră e foarte importantă pentru noi. Președinta, mulțumesc. Vreau să știu dacă mai sunt uh, doritori în sală. Dorește să mai intervină cineva? Nu știu ce să înțeleg acum. Uh, dumneavoastră reprezentați diferite parlamente naționale. Ce se întâmplă în momentul în care discutați despre politicile guvernamentale la Consiliul Drepturilor Omului de la Geneva. Dat fiindcă nu interveniți, pornez la premisa că nu purtați această discuție. Ei bine, dacă aceasta este realitatea, vă încurajez să o faceți totuși și pot să vă ofer un alt exemplu. În sesiunea anterioară, societate, reprezentanții societății civile ne-au spus cât de important este să punem uh, problema nerespectării drepturilor omului în țări mari, precum China sau Rusia. În Rusia e un caz brutal. Un avocat a fost uh, omorât în bătaie în închisoare. Avem cazul Magnitsky. Și sunt foarte multe dovezi. Știm cine e responsabil de acest act, așa că la nivel european s-ar putea lua o decizie. Statele membre sau majoritatea statelor membre uh, ar putea să comande o anchetă, pentru ca cei uh, răspunzători de uciderea prizonierului, el a murit în închisoare, să fie aduși în fața instanței, să emitem sancțiuni, uh, să înghețăm activele acestor oameni în Uniunea Europeană. Când am pus problema în acest mod, am primit doar un singur răspuns. S-a întâmplat la grupul COHOM, unde toate statele membre își elaborează poziția comună. Ei bine, am primit un singur răspuns din partea unui singur stat membru că au în vedere asta. Și plec de la premisa că dacă diplomații ar fi informați, ar uh, uh, primi informații de la dumneavoastră, atunci poate că situația s-ar ameliora. Că eu, pentru că eu am înțeles că publicul general oricum e sensibil la ceea ce se întâmplă în Rusia și mi se pare că s-ar face presiuni la nivelul diplomaților pentru a um, întreprinde acțiuni concrete. Încă o dată, îmi cer scuze, nu vă văd numele pe cartonaș, v-aș ruga să vă prezentați înainte de a interveni. Vă dau cuvântul, da. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru uh, acest apel pe care l-ați făcut la adresa noastră, pentru că ne-ați încurajat să intervenim, spune domnul Nicoletti. Și în Parlamentul Italian discutăm despre drepturile omului, despre situația respectării drepturilor omului în plan intern, dar și în plan extern. Avem o comisie specială pentru drepturile omului, atât în Senat, cât și, cât și în Camera Deputaților. Și lucrăm împreună cu instituțiile europene. Eu, spre exemplu, sunt membru al delegației în Consiliul Europei. Am discutat și la acel nivel despre diferite cazuri de încălcare flagrantă a drepturilor omului în Rusia. Țara noastră e foarte activă și suntem împreună activi și la Geneva, la ONU. Mai ales în timpul acestei legislaturi, care doar ce a început în primăvară, am reușit să facem uh, foarte multe. Noul Parlament se ocupă intens de aceste chestiuni. Președintele Parlamentului a rostit un mesaj foarte clar în acest sens. E nevoie de coerență între politica externă și politica internă prin prisma respectării drepturilor omului. Asta la nivel individual, în rândul statelor membre, dar și la nivel colectiv în Uniunea Europeană. Noi considerăm că nu este acceptabil ca în Europa, căminul drepturilor omului, pentru că asta este Europa, să nu existe o respectare totală a drepturilor omului, fiindcă se întâmplă să existe și în Europa încălcări. S-au luat uh, o serie de măsuri, uh, s-au întreprins activități de monitorizare și a existat și o ajustare a legislației. Aici mă gândesc, de exemplu, la uh, tratamentul aplicat uh, uh deținuților sau respectarea drepturilor LGBT. Au existat diferite poziții contrare uh, Sigur, aici putem încadra și violența împotriva femeilor ca fiind un subiect foarte problematic. Și la finalul intervenției mele aș dori să mă refer la ceea ce ne-a spus domnul Toerman în introducerea sa. Vom uh, lua în vizor și subiectul migranților. De exemplu, să punem în același context migrația și respectarea drepturilor omului e nevoie de o acțiune omogenă în Uniunea Europeană. Pentru noi este un subiect uh, clasic, uh, de uh, nevoie de coerență. Și avem nevoie de sprijin din partea tuturor statelor membre. Pentru că există state membre care sunt foarte afectate, și asta în mod direct, de fenomenul migrației. Aș, va, aș mai vrea să menționez un subiect. Eu cred că nu pot să subliniez suficient cât de importantă este coerența. Uneori am impresia că ne temem să nu dăm dovadă, să dăm dovadă de incoerență. Pentru că sunt atâtea alte subiecte și întotdeauna ne întrebăm cu ce fel de imagine ne prezentăm în lume. Dar e o temere nejustificată. Eu cred că trebuie să punem accentul clar pe importanța respectării drepturilor omului, pentru că până la urmă oamenii sunt uh, cei aflați pe linia întâi, drepturile omului e un subiect care apare mereu și mereu pe ordinea de zi din cauza că oamenii suferă. Există suferință umană adevărată zi de zi. Și apoi se pune problema cum să intervenim. Eu cred că în această după-amiază vom discuta și despre sancțiuni, pentru că Uniunea Europeană are și acest instrument pe care îl poate aplica în plan intern, dar și în plan extern. Consider că este foarte important să vedem care sunt fațetele acestui subiect în această după-amiază. E vorba de urmărirea dezvoltării drepturilor omului într-o societate. Aici trebuie să recunoaștem atât valorile politice cât și valorile morale. Tocmai de aceea trebuie să ne gândim la recunoașterea reciprocă. Recunoașterea reciprocă a drepturilor omului poate să fie o alternativă la sancțiuni și ar putea fi o alternativă chiar foarte bună. Dar uh, pentru a o lua pe această cale, mi se pare că trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Mulțumesc foarte mult! Uh, mulțumim foarte mult, domnule Nicoletti, spune președinta. Și acum uh, doi colegi care se numesc Gomes. Mai întâi domnul Gomes de la Parlamentul Spaniol și apoi Ana Gomes, eurodeputat din Portugalia. Mai întâi domnul Gomes. Muchas gracias. Eh, eu quisiera hacer dos consideraciones. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă expun două opinii. Odată, acțiunea dezvoltată de guvernele statelor membre în ce privește punerea în aplicare a măsurilor din drepturile omului. Guvernul spaniol a adoptat în 2008 un plan național pentru drepturile omului iar la finele acestui an își propune să prezinte un nou plan național pentru drepturile omului, un plan de acțiune care să poată completa cadrul juridic și constituțional în materie de respectarea drepturilor omului. Această actualizare are drept obiectiv <coughs> alinierea uh, legislației la planul de acțiune pentru drepturile omului, atât în ce privește politica externă internațională a Spaniei, cât și vis-a-vis -vis de UE. S-a vorbit despre cazul Magnitsky, acest uh, avocat rus care a fost torturat uh, până la moarte într-o închisoare rusă. Ei bine, acest caz Magnitsky a fost uh, analizat în diverse instanțe internaționale și anumite guverne și anumite parlamente din statele membre au fost sensibile la această gravă încălcare a drepturilor omului. În afara granițelor Uniunii Europene, Congresul Statelor Unite ale Americii a fost de asemenea foarte uh, sensibil și foarte activ vis-a-vis -vis de acest caz. Parlamentul uh, Britanic, de asemenea, s-a implicat activ, iar noi, în Parlamentul Spaniol, l-am primit pe reprezentantul domnului Magnitsky. În schimb, alte parlamente nu au dorit să se exprime și cu atât mai puțin au uh, acționat. Aș dori deci să știu care mai e loialitatea statelor membre, pentru că, iată, uneori interesele statelor membre primează asupra apărării și respectării drepturilor omului. Iar uh, pentru a fi competitivi pe piețele internaționale, mm, trebuie totuși să respectăm și drepturile omului și asta în manieră uniformă. Ar trebui să obținem o anumită loialitate între statele membre pe astfel de dosare. Un al doilea aspect la care doream să mă refer și doi antevorbitori s-au referit deja la acesta, e vorba de protejarea drepturilor omului în sânul Uniunii Europene. Nu vorbesc aici de uh, tortură sau trimiterea în închisoare nejustificată, ci vorbesc de încălcări ale drepturilor omului, mai degrabă structurate, în state membre ale UE. Știm bună oară că pluralismul politic este uh, un principiu și o garanție ultimă a sistemului nostru democratic. Există o societate deschisă în Europa și ea a avut întotdeauna dușmani. Doi dușmani principali. Totalitarismul, pe de-o parte, și mișcările radicale non-democratice uh, care revendică o anumită identitate. Orice ce mi se pare mie că lipsește aici e uh, preocuparea în planurile noastre de acțiune pentru această temă. Ce vom face, prin urmare, în Uniunea uh, Europeană vis-a-vis -vis de uh, resuscitarea anumitor partide politice în mod evident totalitare uh, Uh, sau mizând pe o identitate radicală și care subminează pluralismul democratic, prin urmare. Cu excepția societății civile, care se exprimă în acest sens, reacționează în mod spontan la aceste probleme, există organizații non-guvernamentale care sunt cele subjugate propriilor interese. Cred că și această temă merită dezbatere. Mulțumesc. Președinta, îi dau cuvântul doamnei Ana Gomez, membra Parlamentului European. Uh, Miss Chairperson, uh, and, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să reacționez la declarația colegului nostru spaniol. Interesele companiilor în promovarea sau, din potrivă, încălcarea drepturilor omului. Există o responsabilitate corporatistă uh, și în acest domeniu. Într-adevăr, însă, și parlamentele naționale trebuie să joace un rol și doresc să vă reamintesc importanța importanța uh, Convenției împotriva corupției. Nevoia de a uh, avea legislații naționale în ce privește îmbogățirea ilicită. în termenii uh, responsabilității corporatiste. Și cred că asistăm la un nou nivel în dezvoltarea legăturii între răspândirea și mascarea corupției și încălcarea ale drepturilor omului tocmai pentru a, a, uh, a uh, camufla corupția. Acest lucru se întâmplă în multe părți ale lumii și noi avem o a, uh, responsabilitate mare în a identifica astfel de cazuri. Și v-aș da doar exemplul Angolei. Astăzi, încălcările drepturilor omului din Angola inclusiv acțiunile împotriva jurnaliștilor și a activiștilor pentru drepturile omului, au obiectivul de a-i împiedica să denunțe corupția. O corupție ce uh, implică inclusiv uh, exploatarea uh, celor care lucrează în minele de diamant și așa mai departe. Odată cu globalizarea și impactul crizei în Europa, constatăm că mm, baron din Angola uh, cumpără um, media din uh, uh state, bună oară, din Portugalia, țara mea, pur și simplu cumpără um, uh, canale mass media uh, din restul lumii tocmai pentru a uh, camufla ce se întâmplă în țara lor, ce fac ei acolo. Am vorbit cu jurnaliști portughezi care, din cauza crizei, se simt intimidați și se tem că își pierd locurile de muncă și mi-au confirmat că așa ceva se întâmplă. Uh, se autocenzurează atunci când vine vorba de uh, Angola. Într-adevăr, cazul Magnitsky este exemplar. Și în raportul nostru, uh, Barba a vorbit despre uh, acest lucru. Um, e vorba, deci, despre raportul vizând corupția și drepturile omului va merge acest raport în plenară chiar de luna viitoare și aș insista pe lângă colegii din Parlamentele Naționale să analizeze acest raport și să vadă în ce fel ar putea implementa o legislație similară la nivel național. Aș mai spune de asemenea că un rol foarte important al COHOM, dar nu numai, ci și al SAE, Uh, și al uh, doamnei înalt reprezentant, trebuie să vedem mai multă coordonare între diversele politici sectoriale și în special politicile vizând dezvoltarea. Toate acestea trebuie coordonate cu apărarea drepturilor omului. Sigur, Stavros Lamlin se ocupă de asta, dar e nevoie și de uh, un ghidaj politic. Human Rights Watch tocmai ne-a atras atenția asupra Uh, uh, cazului din Bahrain. Ce se întâmplă însă atunci când autorități europene fac campanie pentru eliberarea uh, cetățenilor lor, uitând însă de uh, uh, ceilalți care rămân în închisoare, care sunt uh, dintr-un stat partener. am reușit să eliberăm doi jurnaliști suedezi din Etiopia, dar ce am făcut pentru a elibera miile de jurnaliști și activiști care uh, sunt în continuare în închisoare în Etiopia? Etiopia este uh, uh, un, uh, un uh, partener prin acordul de la Cotonou, deci are obligații vis-a-vis -vis de noi. Uh, acolo putem avea influență bună oară și totuși ne-am abținut de la a face ceva pentru uh, acei oameni. Trebuie să integrăm o dimensiune a drepturilor omului în politica noastră uh, de dezvoltare, politica comercială, iar rolul Parlamentului European este foarte important. Și încă două domenii, cred eu, sunt foarte importante și ar trebui articulate în relația cu Odată, TPI. Am văzut uh, ce campanii poartă Kenya, bună oară! Și apoi mai e nevoie de coerență în uh, politica de apărare. Recent am fost într-o misiune în Pakistan din partea uh, subcomisiei DROA și ne-am confruntat mereu cu uh, politica eh, dronelor și dublele standarde aplicate eh, eh, în felul în care sunt utilizate dronele. Nu e vorba de tehnologie, ci de un program de ucidere țintită și selectivă prin intermediul dronelor. Acest lucru este interzis în Europa. Am Uh, susținut că suntem împotriva astfel de, uh, unor astfel de campanii conduse de partenerii noștri americani, deoarece constituie încălcări clare ale drepturilor omului. Mulțumesc, Ana, spune doamna președinte. Trebuie să vă reamintesc de constrângerile noastre de timp. La 12.30 interpreții uh, ar trebui să ne părăsească. Ei au fost de acord să mai stea încă 10 minute suplimentare. Mai am patru înscriși uh, la cuvânt. Depinde cât de lungă va fi intervenția dumneavoastră, dar dacă uh, nu reușim să ne încadrăm în timp, vă voi da cuvântul în cursul după amiezii. Cristina Di Pietro mai întâi, din Italia. Grazie signora Presidente e eh, colleghi, vorrei dare un concreto esempio della Mulțumesc. Aș dori să dau și eu un exemplu concret de acțiuni pentru drepturile omului. Mișcarea 5 stele a prezentat o ordine de zi în Senatul Italian, care a fost considerată o recomandare. Trei puncte de pe, din acest text merită menționate. Odată, să ne asigurăm că activitățile de luptă împotriva imigrației clandestine se face cu respectarea normelor UE și cu dispozițiile constituționale. Al doilea punct. Procedurile de obținere de azil trebuie să fie complete Adică tot ce e în contradicție cu articolul 3 al Convenției Drepturilor Omului trebuie evitat. De asemenea, trebuie suspendată practica uh, returnării și trebuie respectate tratatele internaționale, în special potrivit hotărârilor Curții Europene de Justiție. În al treilea rând, depășirea cadrului Convenției de la Dublin pentru a vedea dacă uh, un stat membru poate studia un caz de solicitare de azil efectuat într-un alt stat, în special în cazul refugiaților, pentru că, în primul rând, condiția de refugiat este uh, o situație de azil în prima țară în care acesta ajunge, unde se uh, obține inclusiv amprentele digitale. Iar uh, situația de azil nu permite libera circulație, nici uh, reîntregirea familiei, nici găsirea unui loc de muncă într-un stat membru uh, care prezintă condițiile cele mai favorabile. Convenția de la Dublin a fost criticată uh, atât de Consiliul Europei, cât și de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Ca atare, trebuie să încercăm să mergem mai departe, să depășim acordul de la Dublin și să obținem sinergii cu celelalte țări. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Acum, domnul Severinski din Polonia. Ja właściwie mam pytanie. Mulțumesc. Aș avea o întrebare. Se știe că cel mai important drept fundamental este dreptul la viață. Acest lucru stă însă uh, într-o situație în care este foarte... Acest drept este însă foarte amenințat. Se fac uh, foarte multe experimente pe embrioni umani, printre altele, și de asemenea se uh, iau anumite acțiuni în legătură cu oameni care sunt în comă timp de foarte mulți ani și prevederile privind eutanasia au, sau, au devenit mult mai laxe în multe state, printre care și Belgia. Uh, am înțeles că și în uh, Parlament există inițiative de a consolida dreptul la viață. Este foarte important acest lucru, mai ales în uh, privința experimentelor medicale și nu numai. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Severinski. Acum uh, un reprezentant al Parlamentului Maghiar. Köszönöm Mulțumesc! Am uh, ascultat acum uh, prezentări despre ce face comisia dumneavoastră și cred că trebuie să ne punem acum întrebarea și ce face Uniunea Europeană în uh, totalitate. Cum susține ea democrația și cum putem noi să consolidăm această acțiune Aș dori să aud exemple concrete. De asemenea, cred că și în sfera privată trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să avem grijă ca în industrie drepturile omului să fie respectate și există și cetățeni europeni care suferă de încălcări ale drepturilor omului. Să nu uităm acest lucru. Am auzit ce s-a întâmplat cu această afacere de spionaj cu serviciile secrete. Este tot o încălcare a drepturilor omului și îi vizează pe cetățenii europeni, nu doar pe cetățenii străini. Aici, în Europa, Pur și simplu nu s-a clarificat această chestiune. În Rusia, de exemplu, sunt încălcate drepturile omului, iar acolo cetățenii sunt uh, uh subminați, însă știu că Comisia Libe din Parlamentul European se ocupă de această problematică și anume inclusiv de încălcarea drepturilor omului în Uniunea Europeană. Și acest lucru trebuie să aibă consecințe și eu cred că fiecare reprezentant al Parlamentelor Naționale poate confirma că și noi ne ocupăm de acest subiect. Mulțumesc. Dacă colegul din Grecia este de acord, domnul Salturos, vă voi da cuvântul în următoarea sesiune, pentru că acum trebuie să dăm cuvântul și invitatului nostru. Cred că ce au spus colegii în legătură cu statutul refugiaților și dreptul la viața privată în Uniunea Europeană uh, reprezintă subiecte foarte relevante și pentru următoarea noastră sesiune de lucră, când vom discuta despre consecvența dintre politicile interne și externe. Domnule Toerman, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, întrebările care au apărut uh, vor fi și în centrul dezbaterilor din această după-amiază cu privire la consecvența dintre uh, politicile interne și cele externe. Și pe acest subiect, ca să-i răspund și domnului Nicoletti, aș dori să mă refer la niște subiecte cheie, cum sunt drepturile LGBT printre altele. La COHOM ne ocupăm mai ales de dimensiunea externă, însă, în prima jumătate a acestui an, am realizat noi orientări pentru acțiunea externă, pentru modurile în care Uniunea Europeană își poate spori angajamentul pentru promovarea identității sexuale și de gen sunt multe domenii în legătură cu care putem cere statelor terțe să respecte anumite lucruri, însă e clar că și în statele membre pozițiile trebuie să fie clarificate. Sunt mai multe domenii în care au existat evoluții semnificative în statele membre în ultimii ani, ceea ce ne stimulează să ne sporim atitudinea și față de statele terțe. Părerea mea este că hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului joacă un rol foarte important în redactarea de politici în acest sens. Și am purtat aceeași discuție și la începutul acestui an când am realizat orientări privind modul de a promova libertatea de cult în lumea întreagă. Este o chestiune foarte importantă, iar acum în al doilea semestru lucrăm la al doilea set de orientări privind planurile de acțiune pentru a vedea cum Uniunea Europeană își poate consolida angajamentul față de dreptul la liberă exprimare. Sunt uh, chestiuni foarte importante care au uh, de-a face cu credibilitatea noastră în muncă și sunt de acord, credibilitatea Uniunii Europene nu este un scop în sine, însă ce e important este nu să arătăm ceva, ci să aducem ceva în plus. Și am văzut că s-a spus de multe ori uh, că trebuie să găsim cea mai bună abordare pentru a aduce ceva în plus. Uneori trebuie să ne exprimăm, uneori trebuie să fim uh, uh, ajutați de acțiuni pe termen lung, să ne consolidăm capacitățile Uh, să susținem apărătorii drepturilor omului din diverse state și e foarte important ca, indiferent ce facem pe plan politic sau financiar, să uh, avem un cuvânt de spus, să aducem o plusvaloare. E foarte important să analizăm și impactul acțiunilor noastre din domeniul drepturilor omului. E nevoie de analize de impact, uneori nu uh, se văd efectele decât după câteva luni, alteori chiar după mai mult timp. Însă e foarte important să vedem și ah, cum ah, se ah, integrează contribuția noastră în întregul peisaj. De multe ori se întâmplă lucruri pe care nu le-am fi crezut posibile, însă noi dorim să înce încercăm să realizăm ceva. Ministrii de externe au discutat și ei despre implementarea cadrului strategic în iulie într-o reuniune a lor. Când a fost adoptat, acesta a înțeles că a fost prima dată când s-a aplaudat în picioare în uh, grupul de lucru. Deci, iată care este nivelul de angajament. Eu cred sincer că loialitatea și solidaritatea uh, tuturor statelor membre în politica drepturilor omului a reprezentat un progres semnificativ în ultimii ani. Și cred că ar trebui întotdeauna să ne amintim acest lucru și trebuie să vedem și cum putem aplica aceste principii de la caz la caz. E foarte important uh, să ne dăm seama ce rol cheie au de jucat instituțiile europene, dar și parlamentele naționale. S-a pus întrebarea um, de ce planul nostru de acțiune nu se ocupă de uh, aspectele economice provocate de criză în Uniunea Europeană, pentru că instrumentul nostru este unul de politică externă, răspunsul e simplu, însă, după cum vom discuta și în această după-amiază, există evoluții foarte importante în privința drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Însă acestea nu au fost tratate în planul de acțiune, pentru că îi depășesc sfera de aplicare. Însă, după cum s-a mai menționat aici, să știți că ne uh, asigurăm întotdeauna că drepturile omului sunt integrate în toate uh, politicile cheie ale Uniunii Europene. Și acesta este în mod clar obiectivul cheie al planului de acțiune privind, planul, privind cadrul strategic. Trebuie să integrăm drepturile omului în toate aspectele politicii noastre externe, fără excepție. De asemenea, dacă analizați planul de acțiune, veți vedea că prevede măsuri foarte specifice pentru a dezvolta comerțul, jai și multe, multe alte domenii. În multe domenii, comisia este cea care joacă un rol cheie. De aceea, atunci când am realizat acest document, i-am implicat pe cei de la comisie complet în acest proces și am uh, creat un parteneriat puternic cu responsabilii. Cred că acestea sunt întrebările care au fost adresate, acestea sunt aspectele cele mai relevante și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Toerman. Acum se încheie sesiunea de dimineață. Vă invităm pe toți la un prânz cu sandvișuri aici, în fața sălii. Mai continuăm dezbaterea și informal și reluăm la orele 15. Mulțumesc!